So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind zwar von der Präsenz her noch etwas dünn, aber... Stimate doamne, stimați domn, cred că trebuie să începem. Număr, numărul eurodeputaților din sală sunt șase, sper să mai vină și alții. Pentru a câștiga timp, vă propun să începem și vă anunț rezultatele ședinței coordonatorilor de ieri. De fapt, nu dețin și nume, probabil că mai târziu vor fi adăugate. Deci, pentru rapoartele care vor fi eh, rapoarte de inițiativă, responsabilitatea eh, socială corporatistă, s-a decis ca PPE să preia acest raport, dar încă nu s-a stabilit cine urmează să le elaboreze. Pentru numirea partenerilor de dialog în ce privește drepturile copiilor. Doamna Lichtenberger a fost uh, propusă uh, pentru European Account Preservation Order. Uh, colega Alăsar a fost numită pentru politica de audit colegul Kamal din partea grupului EGR pentru reglementările privind programul justiției, colegul Berlinguer, după aceea am numit pentru acordul interinstituțional eh, Parlamentul pentru Sound Financial Management cu doamna Dagmar Roth Berend. După aceea, domnul Mastalca, am căzut de acord că în ce privește abuzul pe piață. Ar trebui să mai fie făcute propuneri, nu au fost deocamdată rostite concret nume. În momentul în care le vom avea, le trecem în procesul verbal. În ce privește programul pentru consumator, doamna Wikstrom, și de asemenea pentru agențiile uh, de uh, credit rating, doamna Wikstrom, între PPE și S și D urmează să mai fie clarificate anumite aspecte în ce privește directivele uh, privind transparența, de asemenea, dreptul bilanțier, există încă negocieri, nu pot să vă propun acum nume concrete. Acesta este rezultatul ședințelor coordonatorilor de ieri. Și ajungem acum la programul obișnuit. Dacă nu există observații din partea membrilor Comisiei. Ajungem la punctul de pe ordinea de zi, recursul colectiv. Suntem puțin în criză de timp pentru că una din întâlnirile noastre a trebuit să fie anulată, nu am putut să ne respectăm foaia de parcurs și între timp există și o serie de amendamente. Va fi o primă rundă de dezbatere. Probabil că vom vota în ședința din decembrie și uh, presupun că la începutul anului viitor uh, se va lua și decizia în plen. În legătură cu acest raport, dați-mi voie să spun câteva cuvinte introductive. Raportul se înscrie pe linia a ceea ce Parlamentul European în ultima perioadă legislativă a decis privind Cartea Albă a Comisiei Europene, privind plângerile colective în ce privește dreptul concurenței și pot să sintetizez în câteva propoziții. Există un consens, nu au existat elemente Uh, conflictuale din punctul de vedere al colegelor și colegilor. Nu ne dorim un model american pentru aceste plângeri colective în Europa. Deci, uh, tot ceea ce uh, funcționează în Statele Unite nu am dori să funcționeze pe plan comunitar pentru că trebuie să ținem seama, să respectăm și diferențele constituționale din statele membre, inclusiv în ce privește procedura opt-out sau opt-in, și o reglementare eh, opt-out, eu cred că în dreptul comunitar european trebuie să fie ehm, eliminată pentru că se ajunge la un conflict cu Constituția. De asemenea, am fost de acord că ar trebui să existe o abordare orizontală. Din amendamentele primite, înțeleg că această abordare orizontală este privită ușor diferit Există poziții uh, care tratează lucrurile ceva mai legere, aș spune, că ar trebui să existe niște linii directoare pe care Comisia eventual să le elaboreze, iar în baza acestor linii directoare, după aceea, diversele sectoare să facă propunerile proprii. Dar eu cred că acest lucru nu este suficient în ce privește o abordare orizontală pentru că noi nu vorbim despre un drept material în domeniul concurenței, nici despre un drept material în ce privește protecția consumatorului sau al piețelor de capital, ci vorbim despre drept procesual. Și fiindcă vorbim despre dreptul procesual, cred că lucrurile trebuie ca principiu să um, se bazeze pe elemente egale. Deci, acele sectoare care necesită eventual o abordare specifică să beneficieze și de reglementări specifice, dar doar complementare. Deci, cred că trebuie să creăm garanția acestor principii de bază, pentru că trebuie să avem un drept procesual relativ unitar. Poate că anul viitor, Comisia ne va face o propunere privind um, această abordare orizontală în plângerile colective. Deci, poate că chestiuni specifice legate de modul în care se operează cu actele și contractele să aibă totuși un caracter obligatoriu iar în ce privește protecția consumatorului să fie un capitol sectorial în cadrul acestei directive cu abordare orizontală. Sigur că uh, și în ce privește dreptul piețelor de capital uh, se au în vedere considerente care țin de legislația muncii, de drepturile sociale, dar uh, și există capitole în acest sens. În momentul în care în, eram începător în Parlamentul European, se vorbea despre directiva privind calificările profesionale și existau vreo peste 30-37 de propuneri, de proiecte pentru această directivă. Ar fi trebuit de la bun început să avem o abordare orizontală și după aceea să se ajungă la reglementări specifice sectoriale. Uh, în care anumite aspecte legate de calificările profesionale să fie tratate. Deci eu cred că această abordare trebuie să o avem. Cu toții știm că la nivelul Consiliului există rezerve uh, serioase în ce privește acest proiect al plângerilor colective. Deci, dacă uh, va uh, fi necesar să avem o abordare sectorială și nu una orizontală, cred că lucrurile se vor complica foarte mult. Aș mai spune în final că am ajuns la un consens în cadrul dezbaterii privind Cartea Albă în fosta legislatură că o asemenea reglementare privind plângerile colective pe plan comunitar are rost pentru că există acest fenomen în masă și ca atare merită să ne gândim cum putem crea un instrument juridic pe plan european în acest domeniu. În legătură cu continuarea activității. Cred că ar trebui să discutăm astăzi câteva amendamente și după aceea, în zilele următoare, colegele și colegii, raportorii din umbră, trebuie să facă propuneri de compromis și să încercăm să găsim o soluție care să uh, beneficieze de susținerea majorității. Probabil că în februarie va ajunge acest document în plenară, dar până la urmă o întârziere de o lună sau două nu este esențială. Asta este ceea ce pot să spun introductiv și dacă uh, permit colegele și colegii, întâi comisia și după aceea colegul Berlinger. Cine este din partea comisiei prezent în sală? Comision. Cine reprezintă comisia? Nimeni? Ba da, vă rog. Commission. My name is Wolfgang Medere, uh, European Mă numesc Wolfgang Medere, sunt din partea uh, DG Concurență, Comisia Europeană. Apropo, toate cealaltă direcții generale implicate sunt uh, și ele reprezentate. Mai întâi, Comisia ați dori să-i mulțumească lui Iuri pentru interesul său în problema acțiunilor colective și, în special, raportorului domnului Lene pentru proiectul de raport Uh, perspectiva Parlamentului European în acest dosar este foarte importantă pentru Comisia Europeană, în special uh, în ceea ce privește decizia pentru uh, modul în care să continuăm, care este iminentă în acest moment. După cum știți, suntem în procesul evaluării răspunsului la consultările publice. Vom analiza cu atenție domeniul de aplicare cel mai adecvat al oricărei inițiative europene, în special în ceea ce privește siguranțele Uh, oferite împotriva uh, litigiilor abuzive, ținând seama de toată uh, experiența obținută în alte um, sectoare de competență. Vedem din um, proiectul de raport, ideile prezentate acolo ca fiind foarte bune și le vom analiza uh, cât se poate de obiectiv. Intenționăm să uh, elaborăm o comunicare în, uh, cu privință la o abordare uh, coerentă a acțiunilor colective în viitorul apropiat și de aceea vom asculta cu atenție obiectivele exprimate de Parlament. Mulțumesc! Luigi Berlinguer. Mulțumesc, Luigi Berlinguer, te rog. Io desidero ringraziare il nostro Presidente e relatore. Eu vreau să-i mulțumesc raportorului și domnului președinte pentru prezentarea introductivă pe care tocmai ne-a făcut-o. Cred că filozofia generală pe care ne-a prezentat-o și referirea la decizia din 2009 a Parlamentului și accentul pe faptul că este vorba de drept procesual, acțiuni colective și nu de drept material, toate aceste elemente sunt uh, foarte valoroase. Există nevoie de uniformitate în uh, temeiul juridic um, de la baza uh, genului acesta de acțiuni. Acesta, aceasta ar putea reprezenta bazele unei soluții și nu putem găsi o soluție care să nu fie comună. Uh, Domnul Lene, domnul președinte, a făcut uh, toate eforturile pentru a iniția o dezbatere care să ne permită să ajungem la rezultate. Într-adevăr, cred că este important mai ales ceea ce spune prima sa declarație, și anume că vrem să obținem un rezultat. Pentru că cu câțiva ani în urmă nu aceasta era uh, dispoziția generală și poate la începutul dezbaterii au existat unele ezitări, chiar de curând. Uh, Există posibilitatea ca acest lucru să vină din faptul că opiniile exprimate de unele părți ale societății erau uh, contradictorii. Și este important să fim hotărâți uh, în această privință, noi, în comisia noastră, pentru că uh, scopul nostru este să elaborăm împreună um, opinii politice și cu siguranță vom fi supuși diverselor presiuni. Așa se întâmplă în societate. Dar uh, comisia noastră are un avantaj, și anume că suntem oarecum protejați, uh, mai puțin în cazul drepturilor de autor, uh, suntem protejați așadar de chestiuni ideologice și există, prin urmare, cadrul necesar de acțiune. Acest lucru este încurajat și de prima veste pe care o avem în ceea ce privește consultările și veste pe care tocmai ne-a dat-o reprezentantul Comisiei. 120 de uh, asociații economice, 80.000 de mii de uh, cetățeni ne-au scris, uh, statele membre ne-au scris, uh, aproximativ 15 state membre și așa mai departe. Iată deci că toată lumea dorește să găsească o soluție, ceea ce înseamnă că poziția noastră este confirmată și uh, acest lucru ne încurajează să realizăm progrese. Uh, Celălalt factor comun este că nimeni nu vrea o soluție bazată pe modelul american, unde apar abuzuri frecvente și în loc să se urmărească justiția, se realizează mai degrabă um, nedreptăți din cauza abuzului procedurilor. Nu vrem ca și în Uniunea Europeană să se întreabă, întâmple același lucru, pentru că aici civilizația juridică are propriile caracteristici și orice fel de speculație trebuie uh, eliminată din start, lucru care nu se întâmplă neapărat în Statele Unite. Președintele ne-a dat un exemplu în acest sens cu privire la sistemul de plată pentru uh, avocați. Ei sunt mai degrabă oameni de afaceri decât uh, un avocat în sensul european al termenului. Cred așadar că aceste aspecte au fost deja analizate în detaliu de comisie și riscul de utilizare greșită a acestui mecanism uh, Uh, este o temere uh, care apare în uh, gândurile noastre ale tuturor. Diversele grupuri um, politice au depus amendamente la raportul Lene și, după cum ați văzut din aceste amendamente, deși există o diferență între aceste grupuri politice, totuși există un punct comun al acestor amendamente mai ales cele depuse de grupul socialist-democraților. Ei au propria filozofie, una binecunoscută, eu am prezentat-o deja, și apoi uh, am văzut că și verzii și liberalii au depus amendamente care nu sunt complet diferite. Prin urmare, um, avem în față începutul unei baze comune. În ciuda diferențelor, există și un numitor comun. Deci, ideea de a, ne încerca, de a încerca să ne ridicăm deasupra unor neînțelegeri este posibilă sub forma amendamentelor de compromis. Pot să vă spun că noi, din partea socialiștilor, uh, am avut o serie de întâlniri cu reprezentanții diverselor comisii parlamentare și uh, adesea au apărut abordări diferite. De exemplu, Comisia de Mediu apoi uh, Comisia pentru Piața Internă și uh, cea pentru protecția consumatorilor. Fiecare are propria uh, abordare și vrem să găsim un punct de convergență între pozițiile acestor comisii. Nu vrem o poziție foarte specialistă, dar vrem, vedem că se fac progrese către un numitor comun. Apoi, avem nevoie de norme eficiente. Nu vrem uh, doar un drept uh, fără caracter obligatoriu, pentru că el nu ar fi deloc util. Când uh, analizăm sistemele procesuale, trebuie să ținem seama de drepturile cetățenilor. Unii au început prin a nu oferi un sprijin foarte mare, dar poate pentru ei un drum de salvare ar fi uh, alegerea unei directive fără caracter obligatoriu. Dar nu știu dacă există uh, susținători pentru această soluție. Apoi, trebuie să ținem seama despre modul în care putem ajunge la uh, convergență cu ceea ce uh, face Comisia. Reprezentantul Comisiei a spus că sunt mai multe direcții generale implicate și poate că există Uh, și la nivelul comisiei perspective diferite care sunt explorate și acest lucru ar fi util. Sigur că uh, perspectivele diferite au o anumită valoare, dar la un moment dat comisia trebuie să prezinte o poziție uniformă și nu un set de perspective diferite. Există și alte aspecte, nu doar acțiunile colective. Alte exemple în um, funcția noastră de legiuitor uh, Uh, unde divergențele interne ale Comisiei uh, dăunează muncii noastre. Prin urmare, cred că ar fi util ca poziția Comisiei să fie una uniformă. Și acest lucru, de altfel, a fost și anunțat de reprezentantul Comisiei și sper uh, totodată că președintele să poată să ajungă la o poziție, să poată să reunească opiniile pentru a ajunge la o poziție comună. În ceea ce privește relația între uh, mecanismul alternativ de uh, soluționare a litigiilor și acțiunile colective, avem nevoie de o anumită părere clară. Știu că și aici există divergențe de opinii. Unele uh, persoane văd mecanismul de soluționare alternativă a disputelor um, ca fiind o modalitate total diferită, în timp ce altele văd că ar putea exista o legătură comună cu acțiunile colective. Uh, Apoi, relația dintre abordarea orizontală și cea verticală este una mai dificil de soluționat. Se poate să credem că este importantă existența unor norme comune în abordarea orizontală, dar uh, trebuie să uh, permitem și existența unei um, abordări verticale. Și chestiunea cea mai uh, spinoasă poate fi cea a opt-out-ului. Uh, eu m-aș aventura să spun că nu ar trebui să avem un sistem care să creeze um, inegalități și o prea mare diversitate. Cred că totul se reduce la uh, identificarea unor răspunsuri uh, juridice eficiente. Uneori uh, este dificil uh, să îmbini um, legislația cu alegerile politice prea bine. Însă, pe măsură ce Comisia își va elabora propunerea, ar fi esențial să găsim un sistem eficient. Mulțumesc! Diana Wallace, Mulțumesc, Diana Wallis. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc atât dumneavoastră cât și domnului Berlinger pentru comentariile foarte potrivite. Și în grupul nostru, colegii de la diferitele comisii parlamentare care lucrau pe marginea acestei propuneri, deci am încercat cu toții să vedem cum putem avea noi înșine o abordare coerentă și mă bucur să aud din partea Comisiei că și diferitele direcții generale implicate colaborează. Și mă bucur să aud că în viitorul apropiat se va face o comunicare pe această temă. Toate acestea ne arată că avem cu toții o abordare bine gândită și foarte chipzuită. Punctul de plecare, după părerea mea, ar trebui să fie următorul. Aici e vorba de accesul la justiție. Și în trecut am avut cauze de grijorare în acest domeniu, deoarece se pare că există o lacună în structura juridică europeană. Și trebuie să venim noi cu o soluție, însă o soluție foarte clară din punct de vedere european, o soluție care să fie în conformitate cu tradițiile și sistemele noastre juridice. Acesta este de asemenea un uh, domeniu în care am putea include așa numita uh, agenda justiție pentru creștere din partea Comisiei. De exemplu, în domeniul concurenței am putea ajuta IMM-urile, asigurându-ne că piața unică funcționează corect. Aici, bineînțeles, asigurând colaborarea cu autoritățile naționale de concurență. Cum putem ajunge la un echilibru Domnule președinte, dumneavoastră ați vorbit despre instrumente orizontale. Și cred că acestea nu ar putea ridica probleme dacă ar exista coerența procedurală pe care ne-o dorim întotdeauna. Singurul motiv de îngrijorare e faptul că în ultimele luni am analizat o propunere sectorială în domeniul concurenței ca și cum ar fi fost ultimul obstacol. Și am dat greș. Noi am spus că e nevoie de o abordare orizontală, însă ceea ce ne ar îngrijora acum ar fi ca pe viitor această propunere să cadă, deoarece are o influență prea mare, o interferență prea mare față de dreptul procedural național. În ceea ce privește amendamentele mele, eu cred că ar trebui să avem aceeași abordare ca și la soluționarea alternativă a litigilor, și anume să avem un cadru care să înlesnească posibilitatea medierii. Aici avem directiva privind medierea. Deci asta pentru a înlesni această soluționare alternativă peste tot în Europa, fără să stabilim niște detalii. Ar trebui să avem un cadru general și cred că această metodă ar putea funcționa. De asemenea, îi dau dreptate domnului Berlinguer. Mulți dintre noi au vorbit foarte mult despre relația dintre acțiunile colective și soluționarea alternativă a litigilor. Da, e clar că vrem să evităm excesele sistemului american. Mulți dintre noi cred că medierea ar fi uh, extrem de utilă. Însă și aici există o sursă de îngrijorare – și anume faptul că în multe tradiții juridice naționale sau în termeni constituționali e imposibil să excluzi accesul la instanțele de judecată. Deci cum poți să ajungi la un sistem prin care avem un anumit, o anumită formă de soluționare alternativă a disputelor, ne blocând în același timp, din punct de vedere juridic, accesul la tribunale. Eu am făcut o altă sugestie și sunt sigură că există și alte idei. Deci, înainte de începerea unei astfel de acțiuni colective, conform tradițiilor naționale, fie că un, judecător, un ombudsman, un tribunal ar trebui să analizeze cazul respectiv și eventual să recomande soluționarea alternativă a litigiului respectiv. Însă să emită un certificat în care să se spună că acțiunea colectivă respectivă poate fi întreprinsă. În trecut, la directiva privind acele injuncțiuni, știm că anumite state membre pot lua anumite proceduri. Însă nu s-a întâmplat niciodată asta, aproape niciodată. Deci eu aș prefera să deschidem această posibilitate, însă cu un filtru uh, foarte puternic de la bun început. Deci foarte multe lucruri sunt posibile pe măsură ce examinăm acest dosar în momentul de față. Încă o remarcă de încheiere. De câțiva ani de zile am tot analizat uh, această chestiune a unui instrument sectorial pentru concurență. Ar trebui să dispunem de tot timpul necesar pentru a face lucrurile așa cum trebuie, însă să fim conștienți de faptul că o serie din statele membre uh, progresează cam rapid. Și dacă nu vom fi atenți, prin uh, recunoașterea reciprocă a sentințelor și prin alte posibilități care există deja în sistemul juridic european. Deci, am putea vedea cum anumite elemente de tip american care nu sunt pe placul nostru ar putea intra pe ușa din spate. Deci ar fi bine să avem un fel de cadru european, mai devreme sau mai târziu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamna Tain. Ja. Um, Trebuie să spun, mulțumesc în primul rând raportorului, dar mie mi se pare că nu avem o analiză a necesarului. Nu știu cum vom putea uh, să suplinim un gol legislativ nu există o analiză comparativă în legătură cu instrumentele existente în statele membre privind acțiunile colective și dacă există din acest punct de vedere deficite care nu pot fi rezolvate decât pe plan comunitar. Am uh, participat la toate audierile uh, care au fost organizate, am auzit uh, cum stau lucrurile în Portugalia recent, dar eu cred că în acele state în care există asemenea plângeri colective și în care uh, există ă, sentimentul că este nevoie de instrumente suplimentare. Eu cred că, de fapt, ă, acțiunile eșuează mai ales datorită ă, nivelului ridicat al costurilor din statele membre. În Germania nu cred că ar fi o problemă, pentru că chiar dacă este vorba despre costuri de 3,5 euro. Ehm, nu există ehm, vreo dificultate de a te asocia într-o asemenea acțiune colectivă. Eu cred că întreaga problematică este prezentată foarte corect la punctul 13 al raportului nu știu dacă în cauze care într-adevăr sunt transfrontaliere ar putea să ne servească mai mult un asemenea instrument. Acolo unde există abuzuri, cred că statul ar trebui să intervină pentru a le interzice. Un exemplu din practica germană. Am avut o problemă care cu siguranță există și în alte state. Multe întreprinderi încearcă să vândă ceva prin internet și uh, cetățenii Uh, constată după aceea că uh, doar accesând site-ul respectiv uh, trebuie să plătească. Deci, în felul acesta, fără să fi conștientizat faptul că au defectuat plăți, după aceea primesc facturi acasă și trebuie să acopere această sumă. Eu cred că statul trebuie să acționeze și să interzică asemenea practici, pentru că eu nu cred că milioane de uh, persoane care au accesat asemenea site-uri ar trebui să se asocieze pentru o acțiune colectivă. Statul are datoria să interzică asemenea practici înșelătoare. Uh, consumatorii uh, Sigur, au diverse așteptări și asociațiile de protecție a consumatorilor sunt puternice la noi și ne îndeamnă să acționăm. Dar noi, de fapt, și toți cei care suntem prezenți în această sală suntem consumatori și avem interese foarte, foarte diferite. Eu abia din 2009 am intrat în politică și sunt membră acestui Parlament. Dacă mă gândesc la activitatea noastră, atât asociațiile pentru protecția consumatorilor cât și ONG-urile au în primul rând interesul legat de propria existență. Vor să aibă un număr de colaboratori, de angajați pe care au tendința să le extindă. Acestea sunt uh, interesele uh, aflate în centrul atenției lor personal încă nu am avut de a face cu uh, o legislație care să permită acțiunile uh, colective, dar noi uh, am, avem următoarea experiență. Uh, am, uh, ne-am asumat responsabilitatea de a despăgubi financiar uh, comunitatea evreiască uh, după război. Și a existat o asociație a evreilor um, cu care am colaborat um, urmașii uh, evreilor care au avut de suferit în timpul războiului trebuiau să se anunțe în acea organizație, erau răspândiți pretutindeni în lume și uh, Trebuia să elucidăm, să vedem cine are urmași, cine nu are urmași. Această conferință evreiască, dacă um, a formulat inițial niște pretenții uh, de tip forfetar și abia după aceea sumele um, au putut să fie virate spre cei care s-au înscris. Um, o situație cu care ne-am confruntat de altfel și în Statele Unite ale Americii. Um, au fost uh, proceduri complicate. Oamenii um, erau um, disperați pentru că spuneau că cei cărora li s-a investit încrederea de a le reprezenta interesele au creat atât de multe complicații încât lucrau practic împotriva interesului celui păgubit. De fapt, 10.000 ă, ă, de oameni, dar și doar 1.000 de oameni nu pot avea niciodată interese identice care să fie reprezentate de către un singur apărător. Deci, eu am aceste rezerve. Dacă mă uit la amendamente, noi eh, vorbim eh, de multe ori despre sistemul american pe care nu ne-l dorim, dar amendamentele înaintate seamănă foarte mult cu sistemul american, cel puțin amendamentele care vin din partea unor colegi britanici doresc de fapt să se stabilească niște standarde minimale pe plan european. Ei bine, trebuie să ne imaginăm că dacă noi impunem doar standarde minimale din legislația națională a Marii Britanii vor veni încă multe, multe completări stufoase și acest lucru se poate întâmpla și în alte state membre. Deci trebuie să um, vedem cum procedăm, pentru că în clipa de față Londra este pe primul loc dacă ei întreba pe uh, oameni um, care să fie instanța invocată într-o cauză. Deci, de multe ori uh, Ehm, trebuie să știi ehm, ce instanță să alegi și de multe ori asociațiile sunt cele care fac recomandări de acest fel. Deci, indiferent ce va figura în uh, propunerea noastră de document, uh, vor fi avocați care vor avea preferințe, care vor avea anumite uh, relații și um, care uh, poate nici măcar nu fac parte din juriștii de marcă din statul respectiv. Dar uh, cauzele sunt foarte uh, complicate pentru acțiunile comune. Ar trebui să um, apelezi la juriști de prima mână, iar pe aceștia îi găsești în birourile de avocatură, care de asemenea sunt pe primele locuri pe plan european. Deci eu cred că întreprinderile mici și mijlocii ar putea să aibă de suferit. În Statele Unite, de pildă, cam 35% din cauze duc până la urmă la falimentul uh, întreprinderilor mici și mijlocii. Deci să ne gândim ce se întâmplă în statele din Europa de Sud, unde există atât de multe probleme în contextul crizei. Dacă noi um, le complicăm viața prin proceduri pe care le impunem, ar putea să creăm probleme imense economiei. Cum îndreptăm lucrurile după aceea? pentru că, uh, din câte știu eu, odată o hotărâre luată pe plan comunitar, ea uh, nu mai este retrasă. Deci nu văd cum am putea evita uh, modelul american. Eu uh, voi fi împotriva adoptării unui asemenea raport, iar dacă uh, totuși el va fi adoptat, atunci să fie foarte restrâns, uh, astfel încât procedura să fie identică în toate statele membre. Pentru că dacă stabilim standarde minime și după aceea ele sunt completate cu dreptul procesual din Marea Britanie sau din alt stat, lucrurile vor fi complicate sau probabil că uh, se vor orienta clienții uh, spre uh, locul unde procedura li se pare a fi cea mai facilă și cu șanse cele mai mari de reușită. Mulțumesc foarte mult. Bun. În, în ceea ce s-a spus, de fapt, este o dovadă că un opt-out ar crea probleme imense pentru că este uh, vorba de o limitare a drepturilor individuale, iar această uh, limitare poate să aibă consecințe grave. Colega Tain a sugerat și colaborarea cu asociațiile care protejează drepturile consumatorilor. Bun, S-a întâmplat uh, și în Germania ca la un moment dat să fie înființată o asociație pentru protecția drepturilor consumatorului în familie, ca să zic așa, cu familia și prietenii. Era nevoie de șapte oameni ca să se aprobe o asemenea asociație și după aceea au putut să acționeze inclusiv uh, apărând interesele unor întreprinderi în instanță. Eu cred că uh, lucrurile uh, nu mai pot să funcționeze chiar atât de simplu. Este nevoie ca un asemenea organism să se bazeze pe anumite criterii obligatorii. Iar în ce privește uh, Uh, shoppingul pe internet, da, într-adevăr, este o problemă și probabil că uh, din punct de vedere al reglementărilor legale, lucrurile vor trebui să mai fie discutate cu seriozitate pentru a elimina toate efectele nedorite. În ce privește abordarea orizontală, vreau să mai menționez trei argumente pe care încă uh, nu le-am prezentat. Știm că Există um, state care au reglementări în ce privește dreptul concurenței, dar eu cred că nu trebuie să ne facem iluzii. Pentru că dacă în dreptul concurenței au o abordare sectorială, atunci este foarte clar că și cei care apără interesele consumatorilor vor veni cu propuneri proprii. Bineînțeles că și cei care acționează pe piețele de capital se gândesc la asemenea reglementări specifice, de asemenea în domeniul social sau al protecției mediului înconjurător. Dacă odată permiți abordarea sectorială, înseamnă că întotdeauna trebuie să o aprobi și asta va face lucrurile foarte stufoase. Un alt argument din perspectiva egoistă a Parlamentului. Dacă facem acum o propunere privind abordarea sectorială în ce privește dreptul concurenței, um, chiar dacă um, uh, nu uh, se va continua procedura, eu uh, pun pariu că vor exista propuneri de modificare a reglementărilor la nivelul Consiliului, astfel încât să fim eliminați din dreptul nostru de codecizie în relația cu Comisia. Deci Consiliul s-ar putea ca la un moment dat pe la spatele nostru să își impună punctele de vedere. De fapt, dacă ne gândim că este drept procesual, să ne uităm la anexa 7 Ehm, doar comisia noastră poate să se ocupe de dreptul uh, procesual, dar dacă există o abordare sectorială, atunci și alte comisii, IMCO, Comisia ENVI sau alte comisii vor putea să se implice pentru că acolo va fi vorba de drept material atunci. Deci avem și în calitate de membri ai acestei comisii interesul să existe o abordare coordonată, orizontală. Deci ehm, noi uh, va trebui să facem propuneri concrete pentru uh, soluțiile de compromis, astfel încât uh, în decembrie să putem avea majoritatea în comisia noastră și vom ține seama și de argumentele menționate de doamna Tain în ce privește posibile efecte negative. Acesta este ceea ce aș putea spune în calitate de raportor și în zilele următoare mă voi adresa din nou dumneavoastră. Eu sunt însă optimist dacă mă gândesc la amendamente așa cum arată ele. Am putea să încheiem discuția la acest punct și trecem atunci la punctul 25 este vorba despre problema Alicante. Eh, mulțumesc. Eu regret uh, faptul că se dorește să se trateze acest raport atât de rapid. Deci nu e normal să avem un termen atât de apropiat de trialog. Deci se dorește ca începând cu 1 ianuarie 2012 observatorul să aibă un temei juridic, deci după încheierea acordului care îi uh, uh permitea funcționarea precară de până acum. În ceea ce privește calendarul, mm, am vorbit cu mulți raportori din umbră și a spus că după ce se va încheia termenul de depunere a amendamentelor, uh, vom avea o reuniune cu toți raportorii din umbră pentru a vedea uh, ce anume vom face la trialogul de pe 5 decembrie. Deci în raport se elimină orice referință la piraterie în propuneri. Se face trimitere doar la drepturile de proprietate intelectuală. Și în ceea ce privește titlul, noi am spus să schimbăm și să avem infracțiuni la adresa proprietății intelectuale, deci să nu ne referim la contrafacere și uh, piraterie. E o problemă politică la Consiliu, care cu siguranță va suscita niște negocieri îndelungate, însă sper uh, eficiente. Protecție este înlocuit cu enforcement. Conform directivei 48 din 2004 privind drepturile de proprietate intelectuală. Una din principalele mele propuneri, amendamentul 40, este să revizească alcătuirea platformei care constituie observatorul. Așa cum spune și Comisia pentru Cultură. Împreună cu Consiliul am stabilit ca reprezentarea să fie echilibrată și uh, proporționată am subliniat participarea necesară a creatorilor la două niveluri, la cel general, articolul 4.2, aliniatul 1, în care se vorbește despre diferitele sectoare economice și eu adaug aici inclusiv industriile creatoare. La nivelul specific 422, unde se vorbește despre anumiți actori specifici, organizații ale consumatorilor, IMM-uri, eu adaug autori și alte părți relevante. Și la ultima ședință cu Consiliul am stabilit să păstrăm autori și alți creatori. În ceea ce privește protecția datelor, una din principalele solicitări uh, în fața Consiliului a fost să se includă cel nou punct la articolul 2 pentru a sublinia importanța respectării legislației din domeniu. Toate acestea sunt uh, aici în text, însă e foarte important ca noua noastră legislație să subliniem aici. Deci, chiar dacă de foarte multe ori uh, ne repetăm. Un alt element dificil la, pentru Consiliu este interesul public, la articolul 5. La articolul 2.1.f f am cerut să se specifice utilizarea exclusivă în lupta împotriva falsificării sistemelor de trasabilitate, tracking and tracing systems. Și atât am de spus deocamdată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ich habe dazu Mulțumesc foarte mult. Nu există lor de cuvânt. Eu cred că dezbaterea va fi continuată intern cu raportorii din umbră. Termenul pentru predarea amendamentelor 1 decembrie ora 12, dacă sunteți de acord. Domnule Engström, îmi cer scuze, n-am observat. Thank you. Uh... Mulțumesc. cu siguranță știți că eu am fost destul de sceptic în legătură cu înființarea acestui observator de la bun început, deoarece mă temeam ca această instituție să nu devină uh, o instituție de propagandă care să adune anumite lucruri uh, de la părțile interesate, să pună, să încropească niște cifre în scopuri de propagandă. Poate că am greșit și dacă acest centru într-adevăr va culege date mm, academice și de cercetare, cu atât mai bine. Știu că majoritatea colegilor vor sprijini această idee. Așa stau lucrurile. După ce am citit propunerea raportorului și amendamentele, pot să spun că sunt niște amendamente bune, deoarece aduc lămuriri, și uh, consolidează propunerea. Deci îmi place proiectul de raport și aștept cu nerăbdare discuțiile pe viitor. Vă mulțumim, domnule Masip. Mă alegru că vayamos. Domnul Masip, mă bucur să văd că suntem de acord pentru a ajunge la un rezultat final. Mulțumesc. Da Mulțumesc încă o dată. Termenul de depunere a amendamentelor 1 decembrie ora 12. Ajungem la raportul Dianei Wallace, te rog, Roma 2. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii își amintesc poate că această chestiune legată de lacună rămasă la Roma 2 și dreptul aplicabil uh, obligațiilor uh, relațiilor non-contractuale. Deci aici e vorba de cazuri în care sunt afectate drepturile uh, privind personalitatea. Avem mai multe documente de lucru și o serie din ideile prezentate au fost uh, preluate. Când s-a aprobat uh, acordul de la Roma, am cerut și un studiu din partea Comisiei. Să acestea fiind spuse, trebuie să știți că acest domeniu este foarte complex și evoluează foarte rapid, deoarece și noile mijloace de comunicare sunt din ce în ce mai implicate. Într-o oarecare măsură am fost provocată, pot să spun și chiar ajutată să înaintez uh, o propunere finală și un proiect de raport. Spun asta deoarece recent la Curtea Europeană de Justiție am avut cozul, cazul E-Date Advertising, un caz care se bazea pe cazul Sheville, care avea de-a face cu jurisdicția în cazuri legată de defaimare. defaimare. Curtea a reacționat la acest caz uh, dificil uh, pe aceeași direcție pe care mergeam și noi. Și asta mi-a dat multă încredere în ceea ce privește întocmirea unei propuneri. Avem aici trei părți. O parte care se referă la uh, regulile privind conflictul, așa cum s-a întâmplat în cazul idei advertising și regula este prezentată ca anexă la propuneri. La ultimul document de lucru am discutat despre asta, de asemenea și pe mai multe website-ul s-a vorbit despre asta. E vorba deci de dreptul aplicabil. În mod normal este dreptul care se aplică persoanei care uh, înaintează plângerea respectivă, însă cazul poate fi uh, preluat și în altă parte în funcție de pagubele care au avut loc în jurisdicția respectivă. Deci locul publicării, de exemplu, poate fi locul respectiv unde va avea loc procesul. Eu cred că e o abordare echilibrată în ceea ce privește jurisdicția. E foarte important să păstrăm toate acestea împreună Uh, din perspectiva eforturilor pe care le facem la regulamentul Bruxelles 1. E clar că în toate aceste cazuri ne confruntăm cu o problemă foarte delicată, care de multe ori are de a face cu concepte de politică publică sau uh, cu concepte constituționale. Și ideea e să ajungi la un echilibru între drepturile publicaților, uh, presei libere, mass mediei libere, indiferent cum vrei să-i spui. Deci cu toții aici uh, știm că această libertate trebuie respectată, să pe de altă parte avem și drepturile individ- indivizilor. Și cum ajungi la această echilibrare? Deocamdată, tribunalele naționale sunt competente în domeniu. Și să nu uităm că există un uh, anumit element de europenizare care uh, intră insidios în acest domeniu. Uniunea Europeană adera la Convenția Drepturilor Omului, ceea ce va schimba lucrurile în anii viitori, însă foarte clar ar trebui să respectăm subsidiaritatea. Nu avem cum să propunem un regim de conflict al jurisdicțiilor într-un domeniu atât de sensibil. În raport se vorbește despre dezvoltarea acestui domeniu juridic și e clar că va trebui să avem uh, opiniile noastre în această privință. Cea mai mare problemă, de altfel și Alexandra s-a referit când a vorbit despre acțiunile colective. Una din probleme are de a face cu natura costisitoare a procedurilor uh, juridice în anumite jurisdicții. Din păcate, în Anglia și țara Galilor, apare acel fenomen al turismului pentru jurisdicție în cazuri de calomniere sau de făimare. Și aceste acțiuni întreprinse în Anglia și țara Galilor pot avea un efect uh, destul de îngrozitor asupra libertății de expresie. Din cauza temerii cauzate de niște costuri exorbitante, unele persoane își retrag acuzațiile. În ceea ce privește noile mijloace de comunicare sociale, acestea prezintă riscul de făimării persoanelor obișnuite, de rând, pe internet sau în cadrul acestor rețele sociale. Și orice persoană, indiferent de statutul său social, trebuie să aibă dreptul la replică și dreptul la o acțiune în justiție. Eu mă inspir parțial din ceea ce se întâmplă în Anglia și în țara Galilor, însă în același timp mă inspiră și propria noastră muncă aici, în ceea ce privește medierea și soluționarea alternativă a litigiilor. Cred de aceea că e foarte important să încercăm să avem o formă de organizare, nu neapărat fixă, prin care să înleznim uh, o anumită formă de soluționare alternativă a litigilor în cazuri transfrontaliere. Deci se face o sugestie în această direcție deoarece fără așa ceva nu avem cum să soluționăm problema costurilor uh, exorbitante din anumite jurisdicții. Și să nu uităm de asemenea că e foarte important să putem ajuta părțile obișnuite, care cu siguranță vor fi uh, din ce în ce mai expuse unor uh, expuse la cazuri de defăimări din cauza mijloacelor de comunicare socială. Deci vă spuneam, trebuie echilibrată politica publică și pe de altă parte să avem și uh, sugestiile privind uh, soluționarea alternativă a disputelor în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, luar de cuvânt. Văd că nimeni nu dorește să intervină. S-a discutat acest subiect, de fapt, în Parlament destul de intens. 1 decembrie, deadline pentru depunerea amendamentelor. Bun, trecem acum la raportul colegului Bodu privind Cartea Verde, privind Corporate Governance. Vă rog, aveți cuvântul. I would like to briefly present my opinion on how corporate governance companies can be improved. Aș vrea să vă prezint avizul meu cu privire la îmbunătățirea guvernanței corporative. Mai întâi, consider că punerea în aplicare a acestor reguli nu are nicio legătură cu criza actuală. Sigur, câte vreme nu discutăm despre instituțiile financiare. Apoi, această măsură trebuie să se aplice tuturor uh, uh, societăților, indiferent de mărimea lor. Consider că uh, societățile necotate la bursă uh, ar trebui să respecte anumite măsuri de guvernanță corporativă, dar aceste reguli nu trebuie să se aplice IMM-urilor, fiindcă eu consider că ele au nevoie de flexibilitate. În ceea ce privește Consiliul Director, în general, ar trebui să existe o demarcare clară între sarcinile președintelui și a uh, președintelui executiv. Această decizie trebuie luată de adunarea acționarilor. Consiliile trebuie să uh, conțină persoane independente cu un uh, amestec de experiență și istoric, astfel încât uh, acesta să fie adaptat la complexitatea activităților societății și să fie responsabilitatea uh, președintelui să asigure un echilibru corect al uh, competențelor din Consiliu. Sunt uh, favorabil creșterii numărului de femei în consiliile de rectoare, dar cu cote flexibile și nu uh, obligatorii. Directorii trebuie să acorde un timp suficient îndeplinirii sarcinilor lor. Consider însă că uh, nu este recomandată o, o abordare universală și uh, trebuie să se stabilească reguli individuale de către fiecare societate în parte. Sunt de acord că evaluările externe regulate sunt instrumente um, utile pentru evaluarea eficienței practicilor de guvernanță corporativă, însă acestea nu trebuie să fie obligatorii. Dezvăluirea politicii de uh, remunerare și rapoartele anuale în acest sens trebuie încurajate și supuse aprobării adunării acționarilor. Însă, uh, dezvăluirea uh, plăților individuale directorilor executivi și neexecutivi ar uh, constitui încălcarea intimității, a confidențialității și trebuie uh, efectuată numai cu acordul persoanei implicate. Consiliul este cel responsabil cu aprobarea și revizuirea strategiei companiei, inclusiv abordarea acesteia în fața riscului, și trebuie să prezinte această abordare acționarilor. În ceea ce privește pe acționari, eu consider că Uh, implicarea acestora în companie trebuie încurajată prin stimularea rolului lor, dar această implicare trebuie să se facă la discreția lor și să nu fie niciodată o obligație. Directiva privind drepturile acționarilor um, instituie drepturile acestora și le asigură și uh, prin aceasta toți acționarii trebuie să primească informații cu privire la societate, indiferent de uh, statutul lor. Uh, investitorii în instituții uh, au dreptul, să, trebuie să protejeze investiția și să, îi, și să supravegheze strategiile, costurile, comerțul și măsura în care Uh, măsurile sunt uh, aplicate, uh, solicitând o transparență în executarea sarcinilor fiduciare. În acest context, părerea mea este că investitorii instituționali trebuie să fie liberi pentru elaborarea propriilor structuri la oaltă cu managerii. Conflictele de interese, inclusiv cele de natură potențială, trebuie întotdeauna dezvăluite și este necesară o anumită atenție la nivel european european. Comisia trebuie să, aborde, să uh, modifice directiva privind drepturile acționarilor pentru a permite votul electronic, astfel încât să încurajeze participarea uh, acționarilor, în special în cazurile de uh, acționariat transfrontalier. Comisia trebuie să aibă în vedere o definire clară a acționarilor și a drepturilor lor, pentru că lipsa unor condiții clare uh, a mandatarilor pune adesea probleme și activitatea lor poate fi adesea supusă conflictului de interes. Totodată trebuie să se acorde atenție transparențelor și, transparenței și aceste, acestei probleme a conflictului de interese în cadrul uh, celor care acționează prin împuternicire, consilierilor prin împuternicire. Trebuie totodată să se cunoască stabilească niște cerințe minime de uh, armonizare pentru dezvăluirea um, formelor de acționar, acționariat. Protecția uh, acționarilor minoritari uh, este și ea uh, avută în vedere. Problema schemelor de acționariat pentru angajați trebuie reglementată la nivel național și lăsată la latitudinea reglementărilor uh, contractelor semnate cu angajații. Și uh, acest sistem trebuie întotdeauna să fie pe bază, pe bază voluntară. Totodată, sistemul uh, uh, unui cont de conduită uh, trebuie și el lăsat la latitudinea uh, companiilor, însă el trebuie explicat în uh, într-un fel pe înțeles, uh, cu niște reguli minime și aștept să ascult avizele raportorilor din umblă. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, doamna Regner și după aceea doamna Tain. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău, domnule Bodu, dacă am o altă abordare principială față de propunerea dumneavoastră pentru că este un fel de fir roșu pe care îl găsim în uh, propunerile dumneavoastră, sistemul uh, autoasumării răspunderii, deci a unei acțiuni voluntare. Din păcate, experiența ne arată că ar trebui să îndreptăm lucrurile din acest punct de vedere. Trebuie să existe totuși un sistem de obligativități. În uh, Austria lucrurile nu funcționează bine. Dumneavoastră ați uh, făcut trimitere um, la cota de reprezentare a femeilor în consiliile de administrație. Am înțeles că dumneavoastră, din acest punct de vedere, sunteți flexibil. În Austria, uh, cota este de 8% în consiliile de administrație și este mult prea mic acest procentaj. Deci, eu uh, Uh, sunt bombardată de organizațiile uh, feministe uh, care îmi solicită o modificare și cred că acest subiect trebuie să fie clarificat atunci când vorbim despre guvernanța corporatistă. Deci acest sistem opțional pe care se pare că îl încurajați dumneavoastră nu cred că va da roade. Trebuie să existe standarde minimale și niște reguli obligatorii actorii. În ce privește acționariatul, împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere, dar nu doar shareholderii sunt cei care ne interesează, ne interesează uh, toate părțile interesate, stakeholderii în uh, totalitatea lor. Pentru că m-am întâlnit cu șefi de întreprinderi și am înțeles că tocmai uh, cei care au o proiecție de activitate durabilă um, au succes și ei nu colaborează doar cu shareholderii, ci atrag și angajații într-o schemă de acționariat. Dar nu aș vrea să am o intervenție prea lungă. Dumneavoastră ați vorbit despre o evaluare externă. Uh, și de autoevaluare. Lucrurile trebuie să meargă mână în mână. În ce privește politica de remunerare și ea trebuie să fie menționată poate mai complet. Iar dacă în Europa există sisteme diferite, trebuie să facem măcar o trimitere la sistemul monistic și pluralist. Mulțumesc, doamna Taină. Și eu salut această propunere a colegului Bodu, dar la rândul meu doresc să menționez câteva elemente. Primul punct, care a fost menționat și de doamna Reigner, Aici nu se face uh, în, o diferențiere între un uh, monosistem și un sistem dual. Dar eu cred că noi trebuie să facem acest reproș în primul rând Comisiei, pentru că aici se definește Consiliul de Administrație în felul următor. În această carte verde, uh, Eh, vorbim despre competențele de supraveghere ale eh, managerilor care într-o structură duală revin de regulă Consiliului de Administrație. Iar un membru de, eh, al Consiliului de Administrație care nu are responsabilități de coordonare este tipic sistemului dual, dar într-un fel se încearcă aici o definiție în care încerci să împaci două reglementări legale perfect uh, di diferite. Eu cred că uh, din uh, această intenție de corporate governance se decelează un sistem de tip monistic. Deci, aici cred că ar fi trebuit să fie efectuată o diferențiere foarte clară. Corporate governance în sistemul monistic și corporate governance în sistemul dual. Pentru că altfel lucrurile se contaminează, se încălcesc și întreg sistemul este pus sub semnul întrebării. La noi, de pildă, membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către acționari, și nu sunt doar propuși de către shareholderi. Deci, ă, noi, pe plan european, ă, avem o serie de state membre în care ă, lucrurile funcționează în baza unui monosistem. Nu știu cum putem clarifica lucrurile din moment ce definiția pe care ne-a propus-o Comisia ne duce într-o direcție greșită. Nici nu pot să fac uh, un amendament în care să pun sub semnul întrebării din uh, perspectivă sistematică sistemul uh, monistic. În ce privește politica de remunerare, sunt de asemenea de acord cu doamna Regner. Există o serie întreagă de state membre în care există chiar obligația legală pentru ca politica de remunerare să fie transparentă, eu cred că trebuie să uh, fim atenți să nu intervenim în reglementări uh, legale existente deja acesta este sigur un raport de inițiativă, dar puțin uh, atrag atenția asupra unor riscuri, pentru că există state membre care din acest punct de vedere au progresat, au uh, elaborat niște reguli și n-ar trebui să fie obligate să le modifice. În ce privește politica de remunerare, cred că uh, reglementările care există pe plan european ar trebui să fie menționate deja. Există un raport uh, legat de instituțiile financiare privind uh, CAR 3, de pildă, directiva CAR 3. În al treilea rând, se spune aici că votul electronic ar trebui să fie introdus obligatoriu la adunările acționariatului. Da, eu știu care este rațiunea pentru care raportorul face această propunere, dar există și societăți pe acțiuni în care numărul acționarilor este foarte mic. Um, se pot întâlni într-un uh, mic birou pot fi uh, Cinci oameni, pot fi uh, patruzeci de oameni care se întâlnesc într-o săliță, nu într-o sală a uh, întreprinderii și cred că acolo nu putem avea pretenția să se recurgă și la votul electronic. Ar trebui să stabilim poate un prag legat de mărimea, de dimensiunea respectivei corporații. Sigur că trebuie să fie valabil pentru marile întreprinderi listate la bursă, uh, dar um, pentru micile întreprinderi nu cred că trebuie să introducem un asemenea uh, procedeu obligatoriu. în ce privește și intervenția doamnei Regner, în ce privește autoasumarea unor responsabilități sau caracterul opțional, eu cred că trebuie să facem o diferențiere între instituțiile financiare relevante pentru sistem, întreprinderile listate la bursă și alte societăți. Pentru că în ce privește instituțiile financiare am avut deja un raport privit corporate governance și acolo a fost menționată deja cota reprezentării femeilor, au existat și multe reglementări cu caracter obligatoriu. Dar aici vorbim despre guvernanța corporatistă la modul general și uh, este vorba și de mici societăți pe acțiuni. Deci, uh, aici cred că nu putem vorbi despre uh, caracterul opțional sau autoasumarea unor obligativități, pentru că micilor întreprinderi, într-adevăr, nu putem să le impunem multe reguli din acest punct de vedere dar să stabilim un prag ca să știm exact cui ne adresăm. Pentru că uh, eu cred că a fost bine că s-au făcut două rapoarte pe uh, ideea de corporate governance, um, dar eu cred că um, raportul domnului Bodu, din acest punct de vedere, trebuie să aibă o uh, abordare ușor diferită față de raportul anterior. Vă rog, domnule Bodu. Da, mulțumesc. Uh, apreciez foarte pertinente. Câteva precizări vreau să mai fac în ceea ce privește distinția între regimul monist și regimul dualist. Comisia nu a venit cu uh, o astfel de distinție, dar ea este binevenită, deci nu am nimic împotrivă ca în raport să prevedem uh, această distinție și să facem uh, configurări diferite în funcție de cele două sisteme. În ceea ce privește uh, votul electronic, uh, am spus foarte clar de la bun început că aceste reguli eu le văd aplicabile doar pentru societățile state, care au mii sau zeci de mii de acționari, iar în ceea ce privește cele închise, cele, cele nelistate, doar dacă ele depășesc un anumit prag. Mă, mă gândeam aici la cele care postează un risc sistemic. Deci nu la orice companie, ba chiar am fost foarte clar când am spus că nu se aplică la IMM-uri. În orice caz vom avea discuții între, între raportori și eu cred că vom ajunge la, la niște compromisuri și repet acest, câtă vreme am avut un raport distinct pe guvernanță corporatistă în instituții financiare care, pe care l-am votat acum un an, dacă nu mă înșel, eu văd aceste reguli aplicate la celelalte companii, altele decât instituțiile financiare. Mulțumesc. Herzlichen Dank, Herr Kollege Mulțumesc termenul de depunere a amendamentelor 1 decembrie la ora 12 la prânz. Și trecem acum la voturi, iar după aceea discutăm despre rapoartele Regner și Geringer. Oricum, începem uh, cu o întârziere de un sfert de oră și um, iar acum din pachetul voturilor, raportul meu privind microentitățile și uh, dați-mi voie să spun că am ajuns la o înțelegere cu Consiliul într-o a doua lectură și uh, uh, am încercat să impunem tot ceea ce era important din punctul nostru de vedere. Mulțumesc președinției poloneze. Cred că este un rezultat care Uh, îmbunătățește substanțial propunerea Comisiei. În legătură cu acest raport a existat de altfel și înțelegere între grupurile politice. De aceea vă întreb, putem să supunem la vot ca atare în totalitate? Bun, atunci uh, uh, cei care sunt de acord cu raportul, inclusiv propunere de amendament? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, Mulțumesc foarte mult! Trecem la raportul colegului Lechner. Domnule Lechner, doriți să mai spuneți ceva? Da, observație foarte scurtă. Raportul este uh, și um, um, substanțial modificat la cererea uh, președinției poloneze era vorba despre actele delegate pe care eh, noi până la urmă le-am eh, cuprins pe toate într-un articol. Mulțumesc tuturor celor care au avansat amendamente și care ne-a permis și să corectăm o greșeală, pentru că eh, noi, la ultima dezbatere, ne-am referit și la protecția datelor și după aceea am constatat că, de fapt, eu am omis um, acea menționare. Mulțumesc colegilor care mi-au atras atenția și um, în felul acesta am reușit să-mi repar greșeala. Uh, mai există mici modificări care um, au creat probleme în legătură cu întârzierea uh, nejustificată, undue delay, s-au produs modificări în cadrul procesului de traducere. Mai există neînțelegere cu doamna Regner. Data înregistrării, dacă în registre trebuie să fie menționată și data în care societatea se înregistrează. Eu cred că nu este necesar, dar doamna Regner insistă, deci vom supune la vot. În ce privește termenele la actele delegate ar trebui să fie prelungite eh, de la două luni la trei luni. Mai există însă un articol în care uh, termenul era uh, menționat. Doamna Regnă n-a fost dispusă să-și retragă amendamentul. O să vedem acum cum votăm. Deci uh, ar trebui să parcurgem deci pas cu pas. Încep cu amendamentul 13 la articolul 1. Deci, uh, uh, voi întreba doar cine este pentru articolul 13, cine este împotrivă. Bun, majoritatea este pentru. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 rezolva, 15 din partea raportului, cine este pentru? Cine este pentru 15? Vă rog, cine este pentru încă o dată? Împotrivă? Deci majoritatea este pentru. Deci se decide ca atare și sărim puțin în lista de vot pentru că există multe paranteze rezolvate. 16 a fost retras. 17. Cine este pentru 17? Împotrivă? Se adoptă. 18. Prima parte trebuie supusă la vot pentru că a doua a fost retrasă. Cine este pentru prima parte 18? Împotrivă se adoptă. 19, partea a doua a fost retrasă. Pentru 19, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă de asemenea. 23 pentru, nu, mă iertați, spune președintele, 22. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 23 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 25 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 27 con pentru, împotrivă, se respinge. 26 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 27 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 28 din partea raportorului pentru? Împotrivă. Se adoptă. 29 pentru? Împotrivă. Se adoptă. 30 pentru? Împotrivă. Se adoptă. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. 1 econ pentru, împotrivă, se adoptă. 2 econ pentru, împotrivă, se adoptă. 3 econ pentru, împotrivă, se respinge. 4 econ pentru, împotrivă, se respinge. 5 econ pentru, împotrivă, se respinge. 6 econ pentru, împotrivă, se respinge. 34 Regner pentru, împotrivă, se adoptă. 7 Econ pentru, împotrivă, se respinge. 1. Raportor pentru, împotrivă, se adoptă. 35. Regner pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 9 pentru, împotrivă, se respinge. 2. Raportor pentru, împotrivă, se adoptă. 36. Regner pentru, împotrivă, se adoptă. 3, raportor pentru, împotrivă, se adoptă 10, econ pentru, împotrivă, se adoptă 4, raportor pentru, împotrivă, se adoptă 11, econ pentru, împotrivă, se respinge 5, raportor cu mică de modificare tehnică pentru, da, trebuie să supunem la vot, pentru, Cine este pentru? 5. Împotrivă. Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă 8. Versiune lingvistică pentru. Împotrivă. Se adoptă 13 pentru. Împotrivă. Se respinge. 9 pentru. Împotrivă se adoptă. 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se respinge. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Deci, mandatul pentru raportor, cine este pentru, împotrivă, se adoptă bun succes în negocieri. Acum, subiectul brevete. Nu există de un singur vot, mandatul a fost definit, se află pe masa dumneavoastră, nu există luări de cuvânt, pentru că ieri am discutat pe larg cine este pentru, să ridice mâna, împotrivă, trei se abține cineva, Nicio abținere. Deci majoritatea este pentru. Bun. Mulțumesc. Subiectul următor, scrisoarea legată petiției, este cineva împotrivă? Nu. Abțineri se decide scrisoarea privind Eșbruc Cineva împotrivă? Abțineri? Nu. Se decide ca atare. Deci baza legală. Domnul Leșner. Nu, domnul Mastralca? Da, domnul Mastralca. Děkuji, pane předsedo, velice krátce od eh, minulého zasedání. Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte ultima dată am tratat deja acest aspect. Nu s-a schimbat nimic de atunci. Serviciul juridic ne recomandă să plecăm de la articolul 79 a propus ca articolul 153 să fie temeiul juridic. Eu sunt favorabil ehm, propunerii serviciului nostru juridic 79. Bun, în cazul acesta putem ă, supune la vot. Bun. Votăm la un loc? De acord? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În ambele cazuri procedăm așa. Doamna Lechner, Regner s-a opus. Mai avem diverse reformări. Prima, în uh, uh, ce privește dublul ambalaj, nu există abținere, roaming, reformare pentru, împotrivă, se decide ca atare și produsele chimice periculoase, cine este pentru, împotrivă, nu. Bun, acestea au fost voturile. Domnul Rapca dorește să intervină. Mă rog. Am o rugăminte. Să venim la temeiul legal, pentru că eu am fost cel care am solicitat o amânare. E bine, noi am decis acum așa cum am decis a votat pentru pentru că informația primită din partea serviciului juridic pe mine uh, nu m-a satisfăcut, dar, mă rog, țin seama de acest argument. Dar vreau să spun că era o solicitare din partea Comisiei Sociale și trebuia să analizăm acest lucru. Între timp, coordonatorii în comisia aceasta au spus că nu este atât de important. Deci ei, într-un fel, și-au retras cererea. Deci eu l-aș uh, ruga pe președintele nostru să clarifice lucrurile. Deci de celelalte uh, comisii ori renunță să ne adreseze asemenea solicitări, ori atunci când uh, își retrag solicitarea să ne anunțe de asemenea din timp, pentru că noi să nu mai fim puși în situația de a vota, ceea ce nu mai interesează pe nimeni. Președintele, da, poate că uh, mă voi adresa chiar în scris colegului. Uh, coordonatorii au această responsabilitate de a clarifica lucrurile. Cred că o să le uh, scriu o scrisoare. Trecem acum din nou la ordinea de zi, punctul 27. Raportul doamnei Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Directiva 14 este vorba despre transferarea sediului unor uh, companii naționale într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Nu vreau să vorbesc despre tot ceea ce ține de background-ul acestui subiect ci mă voi referi la propunerile de amendamente și uh, la problemele care uh, rămân deschise în transferarea sediului, așa cum stau lucrurile acum, o întreprindere își strânge corturile și le uh, re așează într-o altă țară membră a Uniunii Europene în care această întreprindere dorește să își continue activitatea. Deci, um, din păcate, situația juridică în asemenea situații este mai degrabă ostilă pieței interne care ar trebui să se uh, desfășoare liber pentru a se uh, folosi întreprinderile de avantajele pe care o piață unică le poate crea, mai ales în contextul unei crize economice. Dar nu trebuie să fie obiectivul uh, nostru să reglementăm piețele financiare pe de o parte și pe de altă parte să creăm uh, o, elemente de atractivitate pentru ca întreprinderile să exploateze condițiile de competitivitate mai bună, be, bune pe care un alt stat membru le oferă pentru a uh, pleca din uh, țara de origine, pentru că mai ales într-un context de criză globală ar trebui să fim foarte atenți. Lucruri pe care probabil că anterior le-am privit cu alți ochi, acum ar merita să fie altfel reglementate. Sigur că este vorba de dreptul societăților, dar uh, eu cred că nu trebuie să permitem o concurență um, care să fie determinată de fiscalitatea diferită a statelor membre. De aceea doresc să mă refer la aspecte de acest gen. Una din problemele mari ce se întâmplă cu declararea sediului în țările care uh, atunci când definesc sediu, ă, se referă la locul în care o întreprindere a fost înființată și țări ă, care au un sistem puțin diferit de locul în care funcționează respectiva ă, companie. Cred că trebuie să găsim o soluție de compromis pentru puncte de vedere ușor diferite din punct de vedere ideologic între statele membre. Trebuie să încercăm să găsim o soluție pentru această abordare diferită a sediului unei companii. Și o altă problematică ține de dreptul de codecizie al lucrătorilor. Eu vin dintr-o țară în care sediul administrativ este important uh, în legătură cu obligațiile uh, de plată a impozitului. Deci dacă spunem sediul este important, asta înseamnă pentru întreprinderi austriece ca ele să-și plătească impozitele acolo unde există fabricile. Cred că mai ales în uh, contextul unei crize, aceste aspecte care pot să determine o migrare din motive de fiscalitate ar trebui să fie analizate cu maximă atenție. Și în ce privește propunerile de amendament, uh, ele reflectă mai mult sau mai puțin poziții extreme. Dorința, visul meu ar fi să respectăm un criteriu decisiv. Locul unde se află um, administrația unei întreprinderi unde se desfășoară activitatea de conducere a respectivei activități. Deci eu cred că trebuie să menităm asupra acestui aspect când ne vom întâlni cu raportorii din umbră, pentru că ar trebui să găsim soluții de compromis. O posibilitate ar fi ca sediul să fie analizat din perspectiva dreptului național pentru că statul membru ar trebui să aibă posibilitatea uh, să uh, decidă în legătură cu uh, schimbarea sediului într-un alt stat membru. Deci ne interesează atât statul de plecare cât și statul de sosire pentru respectiva companie. De asemenea, trebuie să uh, vedem unde se desfășoară uh, cu adevărat activitatea economică. Pentru că trebuie să ne gândim care sunt în general obiectivele Comisiei în uh, ce privește fuziunile dintre întreprinderi sau dreptul societăților comerciale în general, dreptul privat, așa cum este el uh, definit în diversele state membre. Un alt element căruia doresc să îi acord o atenție deosebită este legat de uh, dreptul de codecizie al lucrătorilor. Pentru că trebuie să uh, există, din acest punct de vedere, un aviz constructiv al Comisiei de Ocupare Uh, care se referă la prevederi în societățile europene pe acțiuni. Mai există însă și o poziție uh, legată uh, de directiva privind fuziunile întreprinderilor. Situațiile însă sunt diferite, pentru că în cazul unei fuziuni, de fapt, societatea uh, care migrează transfrontalier uh, se schimbă. Uh, nu mai este o situație identică cu transferarea sediului în alt stat. Există două variante, o nouă formă de societate sau o uh, societate care pe plan național este cunoscută, care nu-și schimbă din acest punct de vedere configurația, ci doar sediul. Deci uh, trebuie să uh, vedem care sunt prevederile în Europa privind societățile pe acțiuni în ce privește înființarea unei noi companii prin transformarea unor foste companii. Deci, trebuie să ținem uh, seama de posibilitățile de argumentare față de cele două situații diferite. Mulțumesc și scuze pentru că am vorbit atât de mult. Președintele, eu voi fi raportor din umbră pentru grupul meu și cred că, într-adevăr, trebuie să găsim uh, o soluție de consens rezonabilă acest subiect, directiva 14, a fost analizată și în fosta legislatură, chiar într-un raport de inițiativă pe care l-am elaborat eu și uh, exprimam puncte de vedere ușor diferite față de ceea ce menționați dumneavoastră acum. Era vorba pe de o parte de domeniul uh, teoriei sediului și, uh, de asemenea, în ce privește dreptul de codecizie. Aș spune că directiva aceasta 14 uh, are încă lacune și um, nu uh, s-ar fi ajuns la hotărâri pronunțate de Curtea Europeană de Justiție privind sediul întreprinderilor așa cum le avem acum, dacă am fi avut la timp o directivă care să clarifice lucrurile pentru că, iată, acum legiu, uh, justiția trebuie să uh, rezolve probleme legate de dreptul de a migra într-o piață internă liberă a unei companii. Deci, într-un fel, s-au creat stări de fapt care uh, nu mai au cum să fie anulate. Deci am putea spune că două treimi din state Uh, uh, acceptă o diferențiere între uh, sediul în care o companie funcționează și locul de unde este ea administrată. Deci, s-ar putea ca până la urmă majoritatea să se bazeze pe majoritatea uh, statelor membre care au o asemenea prevedere. Eu cred că trebuie să uh, ne gândim de asemenea dacă nu e cazul în reglementările pe care le propunem să ținem seama de hotărârile pe care Curtea de Justiție deja le-a pronunțat. Trebuie să determinăm comisia să ne facă o propunere. Cum va arăta această propunere? Uh, este esențial pentru că după aceea în procesul de legiferare în Parlamentul European uh, lucrurile pot deveni mai complicate sau mai facile. Eu uh, nu vreau să vă contrazic, dar între directiva cross-border mergence, fuziunile transfrontaliere, și uh, reglementarea uh, privind uh, dreptul de participare la decizie a lucrătorilor, există diferențe destul de mici. Există mici diferențe legate de praguri, dar eu cred că directiva Cross-Border Mergence permite o Uh, flexibilitate mai mare decât reglementarea SE, dreptul de codecizie al angajaților. Deci, uh, eu am stat de vorbă și cu reprezentanți ai uh, ministerelor muncii. Noi avem o problemă. În Consiliu există încă um, votul și decizia uh, pe bază de consens. Uh, iar noi, de fapt, am vrea să ne bazăm pe o decizie în baza uh, unei majorități calificate în Consiliu. aceasta este, de fapt, dificultatea noastră. Am avut negocieri foarte complexe încercând să impunem o modificare graduală a pragurilor. Deci eu sunt favorabil ideii de uh, drept de uh, codecizie, dar Comisia încă în studiul de impact a spus nu avem de fapt de directiva 14 pentru că există directiva Cross Border Mergers cel care dorește să își schimbe sediul nu trebuie decât ca în statul în care dorește să activeze să înființeze o nouă companie și după aceea să fuzioneze cu acea companie ca să rezolve lucrurile. Dar eu cred că dacă vor exista cazuri limită care într-o asemenea situație um, ar putea, din punct de vedere al uh, problemelor de profit și de capital să găsească în directiva Cross-Border Mergers mai multe avantaje decât în această directivă a 14 uh, vor putea să opteze pentru șansa uh, aceasta pe care directiva Cross-Border Mergers le oferă. societățile europene pe acțiuni din punct de vedere al structurilor sunt gândite de fapt pentru structuri mai mari. Cross-border mergers însă se referă la societățile de orice tip, nu doar la companiile de mari dimensiuni, ci și la întreprinderile mici. Deci noi trebuie să vedem care va fi soluția cea mai bună Ehm, și cred că în discuția cu raportorii din umbră ar trebui să clarificăm aceste lucruri. Dar, în principiu, sigur că susțin ehm, obiectivul pe care ni l-ați ehm, prezentat, trebuie să ne gândim din punct de vedere tactic care ar trebui să fie soluțiile cele mai bune. Dar cred că până în decembrie vom mai avea timp să discutăm și în întâlnirile cu raportorii din umbră despre acest subiect. Doamna Tain acum. Da, aș spune Ă, aș vrea, de fapt, să completez ceea ce a spus domnul Line, ă, punctul de vedere al Comisiei, că lucrurile ar putea să fie ă, rezolvate în totalitate în baza directivei privind fuziunile. Dar eu cred că procesele de fuzionare sunt destul de complicate și uh, sunt mai degrabă de interes pentru marile întreprinderi. Pentru întreprinderile mici nu ar putea fi asta soluția cea mai fericită. Este nevoie de a respecta foarte multe criterii într-un asemenea proces de fuzionare. Dar în principiu vreau să spun următoarele. Raportul merge foarte clar într-o singură direcție. Ca atare <laughs> și amendamentele tocmai de aceea merg exact în direcția opusă. Deci va fi destul de greu să găsim soluții de compromis. Înțeleg că există două propuneri de compromis. Pe de o parte, uh, statul de sosire uh, va uh, crea o condiție legată de sediul administrării și sediul desfășurării activității de fapt, cea de-a doua propunere, dacă nu mă înșel, se referă la activitatea economică um, care ar trebui să fie desfășurată în noul stat membru. Deci, cred că aceasta a fost uh, baza și uh, nu s-a definit care ar trebui să fie cazurile de abuz. Cred că Ideea adevăratei activități economice este cea bună. Deci asta trebuie să se stabilească, să se vadă dacă într-adevăr compania face transferul în funcție de activitatea sa economică reală. Da, vom face lista de vot, vom vedea ce va avea plus și minus, deoarece trebuie descoperite cazurile de abuzuri în state. și să vedem dacă anumite practici constituie sau nu un abuz. Dacă o companie își începe activitatea într-o nouă țară, trebuie să existe o activitate economică reală, să nu se facă niciun abuz și astfel nu există nicio problemă legată de transferul sediului. Aceasta este o soluție cu care aș fi și eu de acord. Mai apare și o problemă de impozitare. Cum putem, uh, într-adevăr, uh, să ne asigurăm că activitatea economică a fost transferată? Asta e problema care se pune, de fapt. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bula. Bula. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului, raportoarei. Am venit astăzi aici pentru a urmări lucrările la acest raport și pentru a interveni pe marginea amendamentelor pe care le-am văzut la jurii. Acest proiect de directivă are ca scop o integrare sporită a pieței interne. Libera circulație a lucrătorilor este astfel um, încurajată. Dacă, din punct de vedere economic, companiile au interesul să-și transfere sediul, deci ideea este ca și lucrătorii și angajații să aibă de câștigat. Astfel, micile societăți, MM-urile și societățile cu capital, cooperativele, sunt acum mai privilegiate în ceea ce privește transferul de sediul, însă de, prin această nouă directivă și celelalte societăți ar putea să-și mute sediul mai ușor, s-ar combate de asemenea dumpingul social, s-ar putea apăra interesele lucrătorilor, ale acționarilor și poate și ale creanțierilor. Am apărat principalele linii din raport, deci în primul rând lucrătorii să fie implicați în, în procesul de transfer al sediului prin niște consultări definite în prealabil. În al doilea rând, întreprindere trebuie să respecte drepturile lucrătorilor pentru a avea dreptul de a-și transfera sediul. Mă refer aici la uh, concedieri. În ceea ce privește respectarea regulamentului și obligațiilor angajatorului, <coughs> Este un lucru care eh, pune întrebări în amendamentele jurii, și anume transferul de sediu real asociat sau nu transferului de sediu administrativ. Citind amendamentele din comisia, făcute de comisia dumneavoastră, cred că există un risc eh, de a afecta stabilitatea locurilor de muncă în aceste întreprinderi, în caz de derive. Dacă transferul de sediu real nu uh, urmează transferului de sediu administrativ. Deci dacă nu ar exista un transfer comun și obligatoriu al sediului real și al sediului administrativ, riscăm derive în ceea ce privește spălarea banilor, în ceea ce privește o standardizare inferioară în țara gazdă, uh, crearea de societăți aproape fantomă, doar cu adresă poștală, apare și riscul de opacitate în procedurile de insolvabilitate, uh, probleme legate de autoritățile de registru și fiscale. Deci toate aceste chestiuni, chiar dacă ar trebui să o tratea mai degrabă de Comisia Jurii decât de cea de ocupare. Deci cred că există totuși acest risc pentru angajatori în cadrul acestui proces de transfer al sediului. Deci ca raportor la ocupare, m-am bucurat să văd în jurii principalele orientări pe care le-am apărat și votat în comisia noastră. Vroiam doar să vă prezint această problemă a transferului disociat între cele două sedii, care, după părerea mea, prezintă anumite pericole. Vă mulțumesc! În final, doamna Redner și după aceea lăsăm timp uh, pentru audierea domnului Berlinghe. În final, doar câteva cuvinte. Uh, domnul comisar pentru piața internă, Barnier, așa cum percep eu lucrurile, a oferit definiții Um, care merg în altă direcție politică decât uh, direcția pe care o îmbrățișa domnul comisar McGreevy. Deci eu uh, sprijin ideea ca piața internă să funcționeze cât mai bine posibil, să creiem uh, cadrul legislativ necesar și să nu credem piedici sau să stimulăm mai degrabă o concurență a sistemelor pe piața internă. De aceea, eu cred că uh, trebuie să susținem punctul de vedere al actualului comisar. În ce privește subiectul mergers, um, doamna Tain a vorbit deja despre um, efortul birocratic pe care fuziunile întreprinderilor îl um, presupun. Deci, eu cred că uh, trebuie să ținem seama de acest punct. Iar în ce privește uh, codecizia lucrătorilor în ce privește fuziunile, să ne gândim uh, care sunt aspectele reglementate în societățile europene pe acțiuni din acest punct de vedere. Nu este vorba doar de o participare la decizie în sens clasic, ci și informarea și prezentarea uh, proiectelor legate de schimbarea sediului, de transferarea transfrontalieră a sediului. Și un ultim argument în ce privește separarea uh, sediului uh, conform înființării respectiv uh, administrării întreprinderii. Uh, este important ca dreptul de stabilire a sediului, să, eh, libertății de stabilire a sediului să funcționeze, dar eh, trebuie să fie și obligatoriu ca aceste două sedii să în continuare eh, să poată fi diferențiate din punct de vedere al cerințelor pe care statele membre le formulează. Deci și statele în care în clipa de față acest lucru nu este respectat uh, va, vor trebui să adopte um, această perspectivă pentru că um, această separare uh, trebuie în continuare să fie permisă. Mulțumesc, vom discuta acest lucru în întâlnirea cu raportorii din umbră și uh, vom atrage și pe colegii din Comisia pentru Ocupare în această discuție. Doream să începem încă la ora 11 cu Um, un subiect. Uh, colegul Berlinger va trebui să ne părăsească peste câteva minute în legătură cu uh, dreptul administrativ. Îi mulțumesc colegului Berlinger și secretariatului pentru pregătirea um, acestui subiect. Este foarte important pentru munca noastră și ca atare uh, aș propune ca uh, domnul Berlinger, în calitate de coordonator al grupului de lucru, să ne inițieze în conținutul acestui document și uh, salut pe doamna Mercedes Huertes, care vine de la Universitatea din Leon și doamna Melody Smith de la Universitatea din Cardiff și uh, de asemenea domnul profesor Seller din Pavia. Dar întâi domnul Berlinger. Si tratta di una novità nell'attività. Vă mulțumesc, domnule președinte. E vorba aici de un element nou care a intervenit în <clears throat> activitățile Uniunii Europene și ale comisiei noastre. Revin la ce spuneați dumneavoastră, domnule președinte, și le mulțumesc și eu tuturor experților pe care dumneavoastră i-ați uh, citat. Aș dori de asemenea să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la aceste lucrări. Știți că este un dosar nou, după cum v-am spus, și tocmai din acest motiv aș vrea să vă vorbesc uh, pe scurt despre el. În primul rând, uh, vreau să le mulțumesc diferitelor grupuri politice care au participat la lucrări, precum și Comisiei AFCO. Îi mulțumesc de asemenea ombudsmanului european, precum și uh, supraveghetorului european pentru protecția datelor. Cu toți au contribuit la acest dosar. Anul trecut, Comisia a hotărât să înființeze un grup de lucru privind dreptul administrativ. Am prezentat 26 de recomandări, rodul muncii uh, grupului de lucru, și punctul de plecare pentru discuții. În primul rând, cetățenii și întreprinderile par să se afle într-o situație uh, foarte dificilă în raport cu instituțiile europene. Așa cum semnalăm în raport, constatăm că administrația are o putere exagerată în raport cu cetățenii și nu există o disciplină în ceea ce privește drepturile și interesele legitime. Ce putem face atunci? Putem să ne punem întrebări în legătură cu drepturile procesuale care ar putea fi definite pentru a defini mai bine relațiile dintre cetățeni și administrație, drepturile uh, procedurale, mă scuzați. De asemenea, să ne întrebăm ce documente pot fi consultate, ce posibilități de audiere există. Deci o serie întreagă de chestiuni despre care am discutat la grupul nostru de lucru. E vorba de diferitele instanțe și tribunale. Trebuie să știm ce se întâmplă atunci când un cetățean este nemulțumit de contactele sale cu administrația. Iată deci o gamă de chestiuni pe marginea cărora am organizat și o audiere, am organizat mai multe ateliere, în urma cărora am ajuns la mai multe propuneri. În ultimele luni am găsit mai multe căi de a aborda problemele, însă totul diferă de la un dosar la altul. În primul rând, să ne întrebăm ce rol poate juca Parlamentul European. Trebuie spus că Parlamentul a fost la originea acestei inițiative și nu întotdeauna se întâmplă astfel în practica instituțiilor europene. Ce vreau să spun cu acestea e că nu începem de la zero. Deci au existat deja mai multe reglementări detaliate în mai multe sectoare, în domeniul financiar sau în domeniul concurenței. În alte sectoare, în schimb, am constatat o serie de lacune destul de sensibile. Pot cita exemplul Olafului, ce privește disciplina administrativă. Pot cita, deci, exemplu agenției Olaf sau altor agenții sau procedurile de încălcare. Deci există lacune, lacune care creează inegalități ce pot limita și îngrădi drepturile cetățenilor. Însă trebuie subliniate și o serie de practici pozitive. În dezbateri, din păcate, însă au apărut mai mult practicile negative, ceea ce și justifică inițiativa noastră. Printre practicile pozitive avem rolul ombudsmanului. Ombudsman care a făcut foarte multe în ceea ce privește codul de bună conduită administrativă. În domeniul legislației no neobligatorii, cea soft law. E un cod care a dat rezultate bune. Deci s-au făcut progrese în anumite sectoare, însă în mod fragmentat și dispersat. Ce putem face? Pornim în primul rând de la tratatul de la Lisabona, care a intrat în vigoare acum 2 ani. Acest tratat a adus mai multe elemente noi care sunt foarte de actualitate în momentul actual, cum ar fi ZEA-ul sau inițiativa cetățenească. Sunt niște exemple pe care le citesc pentru a vă arăta cât de mult au îmbogățit perspectivele din punct de vedere administrativ. În articolul 298 din tratat apar aceste noi elemente. În articol se stabilește înființarea unui regulament. Deci tratatul ne impune să ne gândim la o reglementare care să garanteze eficiența și transparența administrației, acum, așa cum este definit în tratat. Iată deci un temei juridic complet nou în tratat care le conferă cetățenilor dreptul de a beneficia de o administrație corectă. E un drept reluat de altfel și în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Iată deci niște prevederi incluse în tratat care cer stabilirea acestor drepturi și dispoziții și care ne cer să ne orientăm către noi orientări juridice în sânul instituțiilor europene. Acest articol, de altfel, a mm, lărgit orizonturile. Pe de o parte, se dorește garantarea unui anumit nivel de certitudine, transparență și coerență juridică. Iată niște principii care până acum nu fuseseră concretizate. Pentru a rezuma lucrurile, vreau să vă spun că grupul nostru propune să se adopte o inițiativă legislativă la nivel european. Pentru a lansa o procedură administrativă. Deci e vorba de normalizarea procedurilor, standardizarea procedurilor administrative la nivel euro ă, european, însă toate acestea trebuie să fie obligatorii pentru toate administrațiile europene, fără nicio excepție ar trebui să se stabilească un prag de siguranță juridică atât pentru întreprinderi cât și pentru cetățeni. cetățeni. Deci, insist, un prag minim de siguranță juridică. E un progres pentru Uniunea Europeană constituită ca entitate uh, care trebuie să facă față și dimensiunii administrative. E clar că nu va fi ușor, va trebui să facem foarte multe. Ne putem întreba, de exemplu, ce se va întâmpla cu detaliile din această propunere de lege. Eu mă întreb dacă trebuie să intrăm în detalii sau nu. Dacă suntem prea preciși, poate vom crea anumite probleme administrative. Dacă rămânem prea vagi, pe de altă parte apar alte probleme. Deci trebuie să știm, vom avea o lege, o normă generală sau vom stabili o serie de prevederi specifice în funcție de diferitele sectoare. Iată deci întrebările care se pun. În cadrul dosarului am aflat deja de acțiunile colective. Există anumite abordări pe care le-am putea urma. Să știți că au existat și divergențe de opinii la lucrări. Problema este că legislația obligatorie, acel hard law, nu e decât o soluție parțială. E foarte greu să ai o procedură administrativă corectă dacă te limitezi doar la hard law. Eu vorbesc aici de bătălie, însă cred că nu ar trebui să uităm cultura bunei administrații și pe plan juridic. Deci tot ceea ce se numește în engleză courtesy. Toate acestea nu pot fi reglementate din punct de vedere juridic, așa trebuie garantată complementaritatea lucrurilor uh, mediatorului, instrumentelor uh, lansate de acesta, instrumente uh, oarecum normative cu alte instrumente care sunt clar normative. Deci, iată diferitele probleme. Insist totuși asupra faptului că am avut uh, contacte foarte bune cu juriștii, cu societatea civilă, uh, contacte care vor continua, ca și dezbaterea. Asta nu înseamnă că ne vom limita doar la consultări. Trebuie să știm cum anume vom evolua. Tratatul ne impune anumite dispoziții și am apreciat faptul că dreptul de inițiativă îi revine comisiei. Drept de inițiativă pe care l-a suspendat. Nu vreau eu acum să laud neapărat Parlamentul, însă poate că faptul că cei de la Comisie au suspendat acest drept de inițiativă ne-a permis nouă să fim cei care uh, intervenim și care luăm anumite inițiative. Acum mingea e pe terenul comisiei și uh, rugăm comisia să ia inițiativele de rigoare la timp. Personal, cred că în momentul de față ar trebui să punem osul la treabă și să stabilim noi proceduri. Vă mulțumesc, stimate domnule Berlinger, pentru această prezentare. Acum îi dăm cuvântul doamnei Mercedes Bertes de la Universitatea din Leon. Învățăminte trase din uh, experiența națională. Vă dau cuvântul, stimată doamnă. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la reuniunea Comisiei de Afaceri Juridice. Pentru mine e o mare onoare să fiu aici cu profesori ale căror lucrări le-am citit. Mă refer mai ales la domnul profesor Chiller, cu o mare experiență. Și e o adevărată onoare să îmi pot exprima opinia și să pot să vă împărtășesc experiența dreptului spaniol mm aproximativ 13 minute. Acest document de lucru are multe merite, după părerea mea, deoarece face o stabilește o panoramă amplă a situației actuale și stabilește și niște recomandări. De aceea nu cred că ar trebui uh, să fie un uh, document lăsat în urmă de alte documente. Ar trebui să fie o pârghie necesară pentru a uh, înlătura obstacolele existente și pentru a putea um, uh, aproba această lege a procedurii administrative atât de necesară. Deci ne putem întreba, ar trebui să mai insistăm și să spunem cât de necesar e să facem toate acestea? În documentul de lucru sunt stabilite mai multe avantaje a acestei proceduri. Pentru mine un singur argument e suficient și anume siguranța juridică. În Uniunea Europeană avem din ce în ce mai multe proceduri, mai multe intervenții, se tot creează organisme, agenții. E, un adevăr, e o adevărată pădure care se creează cu multe zone de umbră. Deci e foarte important deci să intervenim în ceea ce privește procedura administrativă europeană. Dacă nu o vom face, vom menține uh, dezordinea actuală, buruienile din această pădure și cetățenii astfel nu ar mai ști exact ce se întâmplă. E important ca ei să se simtă legați de instituții în această perioadă de criză, nu doar financiară și economică, ci și politică. Deci e important să avem un centru de gravitate, de stabilitate și această gravitate, acest centru e uh, tocmai procedurile pe care le au instituțiile publice, administrațiile. În documentul de lucru se spune că articolul 298 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene este temeiul. Acolo se face trimitere la o administrație deschisă, eficientă și independentă. Deschisă față de cetățeni. Eficientă ce înseamnă? Trebuie luate decizii. Iar independența la ce se referă? La faptul că trebuie justificate deciziile uh, motivându-se printr-o, lucrurile printr-o procedură prealabilă. Antonio Machado spunea foarte bine, ă, drumețule, drumul tău e format din pașii tăi. Deci trebuie să facem toate acestea și să vedem cum vom oficializa lucrurile sau nu. Deci, după părerea mea, așa cum s-a spus foarte bine, e nevoie de un regulament comunitar al Parlamentului și Consiliului. Putem să o facem din punct de vedere legal și cred că nu uh, se mai cuvine să tot vorbim despre asta. Pe de altă parte, instituțiile și comisia ar trebui să știe ce anume doresc și ce se poate face. În documentul de lucru sunt uh, prezentate mai multe posibilități. Prima, să nu se facă nimic. Eu cred că aceasta nu își are locul. După cum am spus, am păstra um, confuzia actuală, însă cu un avantaj. Aceste instituții ar continua povestea neterminată a castelului lui Kafka, în al doilea rând să elaborăm un cod. Asta e visul oricărui jurist. De când avem primele surse scrise de la sumerieni, am avut întotdeauna această nevoie. Gândiți-vă și la codul lui Justinian, la romani, sau gândiți-vă la codurile care au apărut în secolul XIX. Deci codul e un adevărat vis pentru juriști. Însă să ne trezim totuși la realitate. E o muncă titanică să elaborezi un cod. Deci, într-un singur text să adun toate procedurile care vor tot apărea, toate procedurile cu toate autoritățile și cu toate agențiile care vor să-și aibă specialitatea lor. Deci să recunoaștem că la nivelul dreptului avem un Big Bang, un adevărat Big Bang și e foarte greu cu această specializare să reunești într-un cod unic toate procedurile administrative. De aceea vă spun ce ne spunea Michel Montaigne în, es- în eseurile sale. Când legea nu poate ceea ce vrea, ar fi mai bine să facă ceea ce într-adevăr poate să facă. Și eu cred că într-adevăr se pot face lucruri. Începând cu această comisie. Da, se poate propune uh, o lege de principii minime în care să fie inclus regimul juridic pentru validitatea deciziilor instituțiilor și care să garanteze drepturile cetățenilor. O lege cu principiile sale, cu un regim de proceduri administrative și cu niște garanții. Și pentru asta aș vrea să vă împărtășesc experiența dreptului istoric spaniol prima lege de procedură administrativă, cel puțin eu nu am găsit alta anterioară, e cea care a fost adoptată ca legea bazei de proceduri administrative în 1889. Un profesor universitar din Spania, al karate, dacă îmi permiteți, voi face o scurtă paranteză. Deci un profesor care a apărat libertatea de expresie și de catedră. A fost și expulzat de la universitate și vreau să menționez asta, deoarece în fața actualilor atacuri la libertatea de expresie ar trebui să ne aducem aminte cine a apărat această libertate în trecut. Deci acest profesor, urmat de alții care au aprobat și elaborat legea, care a ajuns la bun sfârșit. Deci a încercat să reunească specialitățile și diferitele chestiuni administrative cu o anumită uniformitate. A optat, pe, a optat pe, în favoarea unor principii de bază, așa cum se face și cu directivele europeane. europene. Și astfel s-au stabilit niște baze privind forma de a prezenta documentele în scris, privind uh, modul în care se fac acuzațiile sau se întocmesc probele, uh, rapoartele, propunerile de rezoluție sau reclamațiile. Această lege deci a fost aprobată în secolul XIX și în șase luni fiecare minister a aprobat foarte multe proceduri în funcție de specialitatea sa. Și așa cum ne-au uh, povestit specialiștii, uniformitatea respectivă nu a rezistat, deoarece diversitatea era prea mare. De-a lungul timpului, în Spania s-a pro, s-au propus reforme. În 1958 uh, a apărut deci această reformă. Deci să nu vă speriați. În 1958 la putere era o dictatură militară, însă un grup de profesori, de înalți funcționari din Consiliul de Stat au promovat atunci niște legi care au pus bazele unor garanții ulterioare. O lege de jurisdicție pentru o lege privind expropierile uh, forțate, uh, și alte legi de regim juridic cu principiul responsabilității. Și printre legile respective propuse atunci a fost și legea procedurii administrative, tocmai cu același obiectiv de a echilibra specificitățile uh, diferite. Și să se asig- s-a dorit să se asigure un, anivel, un anumit nivel de uniformitate. În expunerea de motive din acest text se spune că legiuitorul uh, a încercat să scape de rigiditatea uniformității, stabilind niște proceduri care trebuie să aibă loc, o instrucție, o încheiere a unei proceduri, pentru a reglementa tipurile de proceduri și validitatea acestora, care poate să existe sau nu în funcție de materie. Pe lângă asta însă, existau niște puncte nevralgice care trebuiau să se aplice pentru a garanta poziția uh, părților interesate în procedura administrativă. Și anume, termenele maxime pentru a adopta o rezoluție, decizia, uh, um, sensul deciziei voinței administrației, așa numită tăcere administrativă, de asemenea regimul uh, recursului. Vă prezint acest model de lege. Când a fost uh, derogată cu altă lege din 1992, despre care nu voi vorbi, deoarece cred că a generat mult haos, deci când s-a derogat, a trebuit să se facă adaptare la noile regulamente. Și doar în domeniul administrației centrale din Spania, din regatul Spaniei, deci am lăsăm pe din afară puterile regionale și uh, municipale, deci peste 1800 de proceduri administrative au trebuit adaptate, deci doar uh, la nivel uh, central. Și în acea perioadă orice profesor universitar de drept public, orice avocat scurt timp uh, la o consultație, deci putea să-și uh, dea opinia legătură cu o procedură administrativă. Asta nu se mai întâmplă acum. Deci e modelul pe care vi-l prezint. Deci vorbeam despre această nevoie de a pune la oaltă principiile. Eu cred că o lege de bază ar fi insuficientă. Nu cred că ar fi bine să vă să alegeți această cale. E mai bună o lege cu principii minime uniforme. Deci, în trecut, datorită colaborării uh, cu această comisie, Facultatea de Drept de la Leon a organizat o sesiune privind procedurile administrative. Și, și profesorul Sosa Wagner, deputat de aici, împreună cu mine am redactat niște concluzii subcinte, deci la încheierea acelui eveniment concluzii în care spuneam în ce direcție ar trebui să se îndrepte eforturile noastre pentru a ajunge la o lege a, a procedurilor administrative. Și ne-am spus să ne gândim la Monet, să ne gândim la un obiectiv care poate fi realizat într-un termen uh, scurt, bine structurat, cu niște capitole simple. În primul rând, domeniul de aplicare – aplicabil tuturor uh, agențiilor, instituțiilor actuale și uh, viitoare, fără nicio derogare și excepție. În al doilea rând, la domeniul de aplicare. Toate chestiunile, toate materiile pe care le soluționează instituțiile europene. Și aici soluționez una din îndoielile care apare în documentul de lucru, în legătură cu preferența și prioritatea conflictelor – această nouă lege de procedură administrativă ar avea caracter obligatoriu față de orice procedură specială. Nu vreau să spun mai pe larg care sunt motivele, însă o lexe specialis, după cum știm din dreptul roman, apare doar atunci când există noi principii. Un nou element juridic pe care trebuie să-l protejăm. Deci nu e vorba de principiul de legalitate al administrațiilor. Tot în acest capitol ar trebui reamintite principiile de acțiune ale administrației. Unele apar în tratat, altele în jurisprudență. Însă, mai ales cele din drepturile naționale, unde procedurile administrative au o mare tradiție, în Germania, în Austria, în uh, Spania, principiul loialității instituțiilor, de exemplu, sau principiul celerității și economiei procedurale, care nu a fost oglindit. Uneori mă miră modul în care acționează Parlamentul și Comisia. Se spun multe lucruri de două ori, cu oculișuri, deci eu cred că ar trebui să fim eficienți. Pe lângă aceste principii și drepturi și garanțiile cetățenilor care apar și în alte texte. Un al doilea capitol despre proceduri, despre regimul procedurilor, inițierea acesteia, regimul acuzațiilor, probelor, propunerea de soluționare și un al treilea capitol în care să se includă cauzele de invaliditate a deciziei din cauza unor uh, probleme procedurale reclamații, plângeri, regimul de recurs sau responsabilitatea. Ca să închei cu o dispoziție tranzitorie. Toate procedurile care există în instituțiile europene ar trebui să se adapteze la aceste reguli obligatorii în termen de un an pentru a putea fi pusă în aplicare în mod eficient și obligatoriu. Deci acesta ar trebui să fie conținutul. Simplu, după părerea mea, de aceea am vorbit despre importanța de a avea un text simplu, ușor de înțeles de cetățeni, deci nu doar de întreprinderi și de instituții. E nevoie de un punct de referință și uh, de garantare a acțiunilor. Însă mai există ceva mai important și anume redactarea. Aici trebuie să se facă un efort clar pentru a avea o redactare clară și simplă. Pentru a nu uh, încuraja acele comentarii, vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu codul lui Justinian. Deci, simplitate și, bineînțeles, textul să fie tradus în toate limbile oficiale. Știu că nu va fi ușor, un mare gânditor european, Ortega y Gasset, ne reamintea faptul că poate că munca cea mai modestă e cea a traducerii, însă e foarte exigentă, deoarece nu e ușor, cu atâtea drepturi uh, diferite, deci nu e ușor să pui totul la oaltă, însă trebuie făcut un efort pentru a atinge un obiectiv de care Eh, s-ar mândri nu doar fondatorii Uniunii Europene, ci toți membrii instituțiilor europene, deoarece un astfel de text ar conferi stabilitate instituțiilor. Nu voi vorbi mai mult, voi respecta timpul alocat. Îi felicit pe cei de la comisie, deci vă felicit pentru faptul că ați dus la bun sfârșit acest document atât de bun și țin să încurajez pe membrii Parlamentului European uh, în eforturile lor pentru a ajunge la această lege. Și conchid cu, alt, cu un alt citat din Goethe. Goethe spunea că nu e suficient să știi, trebuie să pui în practică. Nu e suficient să vrei, trebuie să și faci. Vă mulțumesc foarte mult! Herzlichen Dank! Mulțumesc foarte mult, doamna Melanie Smith de la Universitatea de Drept. Vă rog. Um, um, uh, mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc grupului de lucru pentru că m-a invitat astăzi la Parlament și o să petrec și eu puțin în discursul meu vorbind despre raționamentul pe care se bazează prezentarea mea. Cred că este uh, foarte important să discutăm despre raționamentul care stă în spatele acestei legi, pentru că dacă nu, Parlamentul s-ar putea să se uh, trezească față în față cu o comisie destul de uh, reticentă la ideea uh, punerii în aplicare în acest, a acestui document. În timpul scurt pe care l-am la dispoziție, o să spun câteva cuvinte despre următoarele, și anume dreptul administrativ și legătura legătura cu legitimitatea Uniunii Europene și anume motivația de ce grupul de lucru analizează uh, situația actuală a dreptului administrativ. Totodată voi vorbi puțin despre analiza uh, situației uh, prezente și implicațiile sale asupra cetățenilor europeni și, în sfârșit, câteva minute voi vorbi despre uh, mijloacele de, uh, pe care le are Parlamentul de a uh, continua într-o direcție corespunzătoare. Uh, de ce este atât de important dreptul administrativ pentru legitimitatea Uniunii Europene? După cum am spus la început, cred că este important să reiterăm funcția dreptului administrativ în orice um, uh, instituție, inclusiv Uniunea Europeană, atunci când uh, pornim cu ideea reformei. Uh, Dreptul administrativ oferă legitimitate unui sistem de guvernanță și face acest lucru permițând cetățenilor să știe pe baza căror documente să iau deciziile și să provoace, de, uh, să pună în discuție discut, uh, deciziile pe care, care îi afectează. Fără acest lucru, sistemele de guvernanță pot fi considerate ilegitime și pot duce la neîncredere și la um, lipsă de um, și la un oarecare deficit democratic. Un sistem corespunzător de drept administrativ poate ajuta la reducerea percepției că birocrația de la Bruxelles uh, ia decizii fără să fie răspunzătoare pentru deciziile pe care le ia. Deci acest raționament trebuie întotdeauna avut în vedere când se fac propuneri de reformă. Propunerile care nu respectă acest uh, raționament ar face mai mult rău decât bine, după părerea mea. Tratatul de la Lisabona în sine face mai multe legături între dreptul administrativ și legitimitatea uh, după cum au auzit și de la coordonatorul grupului de lucru, este suficient să spun că elaborarea unui drept funcțional administrativ uh, este strict legat de respectarea statului de drept. O să revin acum la situația actuală a dreptului administrativ din uh, Uniunea Europeană și am numit uh, acest uh, document complexitate, um, inconsecvență și lacună, pentru că eu consider că așa se rezumă situația actuală a acestui drept administrativ. Am văzut în grupul de lucru în uh, ultimul an cât de complex este peisajul administrativ al uh, dreptului european. Uh, indivizii din instituțiile europene, din toate statele membre, sunt tratați în mod diferit, de la o instituție la alta. Deci un cetățean se poate aștepta la un tratament diferit dacă merge la Parlament, dacă merge la Consiliu sau la Comisie. Dar la fel de îngrijorător este faptul că și în cadrul aceleiași instituții cetățenii sunt tratați diferit în funcție de sectorul cu care se confruntă. Dacă un cetățen merge la um, o instituție uh, responsabilă de concurență, se poate aștepta la protecții administrative uh, foarte complexe, dar dacă merge în aceeași instituție, pentru a discuta despre uh, procesul de încălcare a dreptului, a dreptului european, de exemplu, sau de achiziții publice sau uh, de regulamente financiare, poziția sa va fi una total diferită. Protecția administrativă este una foarte redusă și controlul uh, judiciar este aproape inexistent. Deși, din punct de vedere instituțional, acest lucru are uh, sens, pentru că instituția își urmărește propriul interes, din perspectiva cetățenilor acest lucru nu are sens și nici din perspectiva eficienței. Uh, normele inconsecvente și uh, zonele unde nu există nicio normă sau complexele foarte uh, complexe sau regimurile foarte complexe din alte zone nu sunt un beneficiu nici pentru eficiență, nici pentru cetățeni. Situația actuală s-a desfășurat foarte organic în timp, pe măsură ce fiecare nouă zonă a tratatului s-a dezvoltat. În special, dreptul administrativ a apărut ca răspuns la legislația secundară. Deși se explică uh, tratamentul uh, diferit al cetățenilor, el totuși nu poate fi justificat. Orice modernizare a sistemului trebuie să se facă pe baza unui uh, set de principii general. O altă lecție importantă a situației actuale este nevoia de principii aplicabile la nivel orizontal, indiferent de subiect sau de domeniul de politici. În prezent, sunt foarte puține principii cu adevărat orizontale în dreptul administrativ al Uniunii Europene, o excepție notabilă fiind regimul accesului la documente, cu prezumția generală de acordare a acestui acces. Dincolo de dispoziții legislative actuale, mai rămâne uh, jurisprudența uh, Curții de Justiție. Dar, în general, aici vorbim despre principii de drepturile omului, care nu ar trebui confundate cu principiile dreptului administrativ. Atât principiile dreptului omului, cât și principiile de drept administrativ servesc pentru legitimizarea unei politici, dar în moduri cu totul diferite. Principiile generale sunt eficiente doar în ceea ce privește administrațiile statelor membre, care nu ajută grupul de lucru pentru că el nu asta a analizat. Orice argumente care se uh, bazează pe aceste principii elaborate în comun este ca motiv uh, de a nu uh, revizui dreptul administrativ al Uniunii Europene, mi se par uh, incorrecte. Uh, Uh, curtea face referire doar la legislații uh, specifice și nu găsește principii generale. Sper așadar că v-am explicat puțin de ce consider eu că este importantă reforma dreptului administrativ și de ce sistemul actual este inadecvat datorită uh, inconsecvențelor sale, lacunelor existente și complexității. Așa că o să trec acum la analiza următorilor pași pe care grupul de lucru și apoi Comisia uh, de Afaceri Juridice ar putea să le aibă în vedere. Există câteva principii administrative comune uh, elaborate de experți care ar putea fi luate în considerare în viitoarele propuneri de reformă o listă neexhaustivă și subliniez acest lucru al acestor principii ar putea fi următoarea. Mai întâi să ne asigurăm că în orice proiect de instrument juridic dreptul, la, uh, dreptul administrativ este văzut uh, ca o prezumție generală, la fel ca în regulamentul privind accesul la informații. Apoi, dreptul la o um, audiere corectă Apoi, datoria de a uh, prezenta motivele, care mi se pare o uh, includere foarte importantă în lista principiilor uh, administrative, uh, în special ținând seama de uh, formularea de administrație deschisă din articolul 298. Apoi, trebuie uh, să se includă și un uh, standard privind uh, tratarea uh, în timp uh, rezonabil a reclamațiilor. Este totodată important ca um, să se definească drepturile asociate ale terților, să existe principii legate de corectitudine, obiectivitate, nediscriminare, imparțialitate. Reiterez din nou nevoia uh, existenței unor calendare, unor termene, să nu existe ocazii în care instituțiile să pot poată amâna la nesfârșit luarea unei decizii. Trebuie să se dea dovada faptului că există uh, dorința de a răspunde cetățenilor. Se fac de asemenea observații vis-a-vis -vis de uh, revizuirea internă a reclamațiilor și a deciziilor incluse în orice instrumente uh, orizontale. Uh, și, deci, uh, datorită faptului că majoritatea principiilor există deja fie în jurisprudență, fie în legislația secundară, ele se găsesc și în codul de uh, bună conduită administrativă al ombudsmanului sau în Carta Drepturilor Fundamentale. Redactarea detaliată a acestor dispoziții nu uh, ar fi atât de problematică pe cât și-ar imagina Parlamentul. Însă, noile elemente se referă la faptul că ele trebuie să fie aplicabile în toate situațiile administrative, indiferent de sector. Partea mai, um, care pune mai multe probleme din perspectiva aceasta se referă la uh, însemnătatea situațiilor administrative și Uh, un lucru uh, rezultat în urma uh, conferinței de la Leon este că nu s-a ajuns la un acord uh, cu privire la momentul în care o situație administrativă ar uh, declanșa um, un asemenea uh, instrument uh, cu caracter obligatoriu. Eu cred că ar trebui uh, o definire clară, astfel încât uh, acțiunea administrativă să aibă uh, termeni foarte clari. Astfel, s-ar evita situația existentă în care doar o decizie obligatorie sau o decizie um, interpretată ca având uh, efecte uh, obligatorii uh, determină garanții de drept administrativ. Redactarea unor uh, regulamente orizontale trebuie să aibă uh, să acorde atenție unor sectoare precum uh, procedurile juridice sau uh, OLAF, care a fost deja menționat, unde uh, Comisia ar putea uh, crea o excepție de la dispozițiile generale în procesul de negociere. Regimul accesului la documente este un exemplu excelent despre felul în care aceste excepții pot fi tratate ulterior în timp. Aici, la accesul la documente, Comisia a încercat să um, depășească prezumția generală de acces, încurajând fie um, propunerele de reform, fie Curtea de Justiție să consideră uh, excepții foarte vaste în uh, textele lor. Și tocmai această abordare a um, caracterului excepțional uh, încearcă să fie depășită de acest grupul de lucru, pentru că acesta este scopul unui document orizontal. Deci nu trebuie să existe nicio situație administrativă în care cetățenii uh, nu, uh, cetățenilor nu li se respectă principiile de bază tocmai uh, menționate. Aceste principii nu trebuie să uh, elimine discreția executivă. Scopul lor este crearea unui mediu uh, administrativ eficient și coerent, atât pentru instituții cât și pentru uh, cetățeni. Este important să ținem seama de raționamentul modificării sistemului actual. Nu este vorba de uh, interesul instituțiilor, ci despre administrația care să privească înspre viitor, despre o cultură care trebuie inoculată administrației europene și care trebuie să facă referire la cetățean. Uh, am eliminat uh, posibilitatea reformei prin folosirea um, instrumentelor de drept uh, neobligatoriu. Sunt de acord cu ceea ce spunea domnul Berlinger la început și există numeroase instrumente de drept neobligatoriu, însă ele în sine sunt insuficiente. Am eliminat totodată și noțiunea faptului că o codificare a regimului actual ar putea da o legitimitate suplimentară sistemului de drept administrativ actual și uh, am eliminat acest lucru pentru că mi se pare că în sistemul actual uh, există lipsuri și nu cred că ar putea astfel să codifice un sistem adecvat, pentru că el nu ne va ajuta. Însă nu o să intru acum în detaliu. Deci, pentru a respecta timpul, o să vă spun în încheiere că, după părerea mea, este posibil ca dreptul administrativ al Uniunii Europene să uh, fie reformat și putem face acest lucru elaborând uh, un instrument orizontal și obligatoriu, în baza articolului 298, care să oblige instituțiile, agențiile și organismele Uniunii Uh, ținând seama de uh, participarea experților la grupul de lucru, să se propună un set de drepturi administrative de bază aplicabile universal în toată Uniunea Europeană. Aceste drepturi trebuie să fie obligatorii prin caracterul lor și să constituie garanțiile minime la care să se aștepte cetățenii în interacțiunile lor cu instituțiile europene legislația specific, sectorială specifică trebuie păstrată, dar aceasta poate conține protecție suplimentare care să nu coboare niciodată sub standardele minime din regulamentul orizontal. Când apare un uh, conflict între legislația sectorială și regulamentul orizontal, trebuie să se clarifice clar în redactarea uh, instrumentului orizontal că acesta are prioritate asupra celelalte legislații. Um, un asemenea instrument ar uh, acoperi lacunele existente în uh, sistemul actual și ar, aborda, ar permite o abordare coerentă a relațiilor dintre cetățeni și uniunile și instituțiile europene uh, indiferent de domeniul de acțiune. Tratatul de la Lisabona a oferit atât stimulentul necesar, cât și uh, instrumentele de care au nevoie legiuitorii pentru o coerență legislativă a uh, Uniunii. Articolul 298 oferă temeiul juridic pentru un instrument juridic uh, obligatoriu și Carta Drepturilor Fundamentale și dreptul administrativ din aceasta oferă inspirația necesară. Tratatul de la Lisabona face legătura dintre legitimitatea Uniunii și dreptul administrativ și eu cred că acesta este raționamentul de care trebuie să ținem seama atunci când facem propuneri în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnei dr. Smith. Iar acum domnul profesor Jacques Zile. Mulțumesc, domnule președinte. je tiens souligner... Ca și ceilalți vorbitori, țin să subliniez calitatea remarcabilă a lucrărilor efectuate de grupul condus de domnul Berlinguer. Voi uh, prezenta principalele reflexii necesare pentru această inițiativă legislativă privind uh, legea procedurii administrative. Uh, de, de vocabulaire, j'utilise comme beaucoup. Ca și mulți alții, vorbesc despre lege de procedură administrativă, referindu-mă la ceea ce cunoaștem în multe state membre în Germania, uh, lei de procediment administrativ în Spania și așa mai departe. Eu cred că e o denumire foarte utilă pentru a putea comunica cu un public mai larg. Dat fiind că titlul oficial al legii va fi Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind procedura administrativă pentru instituții, uh, organele și organismele Uniunii Europene. care este scopul folosirii acestui termen, lege de procedură administrativă, pentru a sublinia caracterul legislativ al instrumentului. Deci nu doar articolul 298 din tratat, uh, deci acest articol nu e doar un temei uh, uh, sigur. E important să știm că există uh, temeiuri mai specifice pentru reglementări pe sectoare sau privind anumite elemente, cum ar fi accesul la documente sau aspectele financiare, însă în absența unui instrument general orizontal, așa cum spunea colegii, articolul 298 nu va mai avea niciun sens. Un al doilea lucru, așa cum au spus și alții, legea procedurii administrative ar trebui să se aplice tuturor instituțiilor, organismelor uh, europene, bineînțeles în limita principiului de atribuire. Deci o lege nu are cum să se aplice administrației uh, statelor membre atunci când administrează indirect politicile Uniunii Europene. Așa cum au spus colegele mele, această lege trebuie să se aplice tuturor sectoarelor de politică din Uniunea Europeană, fără nicio excepție. Și nu trebuie doar să se aplice tuturor sectoarelor, ci tuturor domeniilor. Domeniul deciziilor individuale, bineînțeles, dar și domeniul contractelor între instituții, agenții și particulari de asemenea puterile de reglementare a instituțiilor. Și aceeași lege trebuie să se aplice și gestionării informațiilor, pentru care există deja instrumente, însă ar trebui uh, incluse într-o lege mai generală. Așa cum s-a spus, utilizarea dreptului neobligatoriu nu e suficient, ar contraveni chiar uh, obiectivului pe care îl urmărim cu un astfel de instrument și anume să soluționăm problema diferențelor nejustificate în ceea ce vește reglementările specifice și sectoriale. Să face față actualelor lipsuri și celor viitoare și să sporim siguranța juridică. E nevoie de un document adoptat în procedura ordinară, temeiul fiind articolul 298. Să apară niște probleme. Posibilitatea de a avea un instrument complementar la acest uh, regulament privind legea de procedură administrativă. După părerea mea, mm, e de neînchipuit ca agențiile de execuție și comisia să aibă regulamente delegate care să completeze un regulament general mi se pare ceva greu de acceptat de către celelalte instituții și organisme, deoarece ar apărea un risc de intruziune prea puternic din partea Comisiei. După aceea să vedem cât de detaliată trebuie să fie o astfel de lege de procedură administrativă. Un al doilea lucru. Trebuie să avem niște documente formulate simplu, iar grupul de lucru a făcut o serie de recomandări în această privință. Așa cum au reamintit și colegele mele, ar trebui să ne gândim deja de pe acum la un mecanism care, printr-o formulare simplă, într-un limbaj simplu, să fie redactat în aceeași perioadă ca legea de procedură propriu-zisă. Chestiunea cea mai dificilă este gradul de detaliere. Problemă pe care o cunoaștem peste tot. Aproape 20 de state membre au adoptat, unele acum 100 de ani, altele în ultimele decenii, au adoptat deci legi de, legi de procedură administrativă. În mod indirect, asta se recunoaște și în obiectivele stabilite de recomandarea numărul 9 a grupului de lucru. Dacă e să rămânem la nivelul de principii generale, procedura administrativă, riscăm să avem un instrument cu eficiență redusă. Din două motive. Cu cât instrumentul și legea de procedură administrativă vor fi la un nivel de principii generale, cu atât marja de manevră va fi mai ridicată pentru reglementările complementare adoptate de diferitele instituții și organisme și asta ar risca să compromită omogeneitatea și claritatea de care avem nevoie. Și mai e un motiv. Funcționarii instituțiilor, organelor și organismelor Uniunii nu vor folosi o lege dacă aceasta este prea generală pentru punerea ei în aplicare. Pentru asta vor folosi mai degrabă uh, regulamentul interior al instituției, organului sau organismului sau vreo circular de punere în aplicare și încă o dată va apărea riscul de a complica lucrurile. Cetățeanului, se, cetățeanul va fi uh, uh trimis la o altă uh, lege, deci nu cea de procedură administrativă. Acum, lungimea unei astfel de legi nu e un criteriu hotărător. Să ne reamintim că la sfârșitul Revoluției franceze de lui, spunea lui Napoleon, o Constituție bună trebuie să fie scurtă și obscură. O dezbatere pe care am avut-o și în legătură cu tratatul constituțional. Deci știm că lungimea nu înseamnă neapărat un text uh, clar. Nu înseamnă că textul e clar. De asemenea, Trebuie să știm dacă avem nevoie de o singură lege sau de mai multe. De ce? Pun întrebarea. În țările membre există legi diferite. O lege a procedurii administrative pentru deciziile individuale, o alta pentru contractele încheiate de administrație. Și cred că o lege a procedurii administrative care nu ar ține cont de toate aceste elemente ar putea fi ineficientă. Și cel puțin patru argumente pledează în favoarea unui astfel de instrument. În primul rând, foarte multe proceduri includ elemente privind deciziile individuale, dar și contractele. E cazul contractelor în domeniul cercetării și dezvoltării, contracte care reprezintă o parte din ce în ce mai uh, importantă a activității Uniunii Europene. În al doilea rând, anumite elemente au vocația de a se aplica în orice domeniu, fie că e vorba de act normativ sau de contract. În al treilea rând, un singur instrument înseamnă o mai mare simplificare. Și de asemenea, legiuitorul ar putea aborda și trata probleme care nu pot fi soluționate bine cu mai multe instrumente succesive. Știu cât de greu e să coordonez regulamentul privind accesul la documente cu cel de protecția datelor. Și al patrulea argument pentru. S-a vorbit deja despre asta. Nevoia de a coordona legea procedurii administrative și celelalte instrumente existente sau viitoare. Spun viitoare deoarece nu avem cum să stabilim o ierarhie între diferitele regulamente. Deci va exista întotdeauna o ispita sau uh, tendința de a uita de uh, cadrul general. Asta înseamnă că trebuie acordată o atenție deosebită clauzei de coordonare între actele generale și cele speciale. Și asta nu e o activitate tehnică care trebuie lăsată doar pe seama unor experți. Uh, E o activitate, într-adevăr, politică. Și ajung acum la al cincelea argument. Și în concluzie aș vrea să mă refer la metoda de verificare. Așa cum se explică foarte bine în documentul grupului de lucru, o lege a procedurii administrative nu se poate limita la exercițiul tehnic de codificare a dreptului constantă. Asta ar contraveni obiectivelor recunoscute, uh, în primul rând pentru că nici măcar nu s-ar umple lacunele și nici nu s-ar soluționa incoerențele dintre diferitele reglementări existente. Deci trebuie să facă o codificare inovatoare și asta se definește în documentul grupului de lucru. E o sarcină care îi revine legiuitorului, prin urmare, și insist asupra rolului pe care îl are Parlamentul European, nu doar pentru că mă adresez dumneavoastră, dumneavoastră astăzi aici, ci pentru că Parlamentul European nu acționa doar ca uh, legiuitor aici, ci ca și organ de control, ca instituție de control acesta va fi rolul său principal pentru a conferi această responsabilitate instituțiilor uh, europene. O lege de procedură administrativă, bineînțeles, trebuie să se facă prin participarea tuturor părților interesate, administratorilor, uh, judecătorilor, ombudsmanul, uh, autoritatea de supraveghere prin protecția datelor, societatea civilă, juriștii, deci cu toții vor trebui să-și aducă contribuția. Însă, doamnelor și domnilor, rolul Parlamentului European este preponderent și știți ce constrângeri aveți dumneavoastră din cauza propunerilor oficiale făcute de comisie. Deci aveți o funcție dublă, colegiuitor și instituție de control, principala instituție de control. Și de aceea trebuie să vă implicați activ în toate etapele procesului legislativ și nu doar în momentul inițiativei legislative sau în momentul în care se vor discuta și vota propunerile comisiei. Trebuie să vă implicați pe parcursul întregului uh, procedăm, întregului proces, care trebuie să fie rapid, cum spuneau colegele mele, însă și foarte detaliat, aprofundat și serios. Deci o procedură cu care veți avea de a face cu siguranță pe durata întregului uh, mandat următor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor Țile. Doamna Tain dorește să intervină? și eu am fost membra acestui grup de lucru pentru că m-a rugat grupul meu politic să particip. Inițial am fost uh, ușor sceptică, mi s-a părut că temeiul legal nu furnizează mult material de lucru, dar după aceea s-a dovedit, analizând diversele uh, spețe, că Eh, există într-adevăr lacune legislative semnificative și că este neapărut, neapărat necesar un cod de procedură în materie administrativă, pentru că eh, despre eh, acest drept administrativ vorbim de fapt. Deci este un uh, cod de procedură în materie administrativă, dacă vrem să fim foarte preciși. De, uh, există o serie întreagă de uh, lacune, cum spuneam, în ce privește prevederile procedurale și există chiar acolo unde funcționează anumite proceduri critici că ele nu sunt suficient de transparente. Deci este un domeniu extrem de vast. Nu știu dacă vom reuși să rezolvăm lucrurile dacă stabilim norme minimale. Cred că trebuie să procedăm așa cum ar fi necesar uh, și în alte domenii să avem o abordare orizontală și după aceea, în funcție de uh, prevederile legale din fiecare stat membru, să se aducă și completări. Aș dori să îi uh, mulțumesc domnului Berlinger, chiar dacă nu este de față, în clipa de față, pentru uh, munca desfășurată, pentru uh, sugestiile pe care le-a făcut, impulsurile pe care le-a Uh, conferit activității noastre în acest domeniu. Pentru că trebuia, într-adevăr, să declanșăm uh, preocupările în acest domeniu printr-un raport de inițiativă. Trebuie să îi protejăm pe cetățeni prin reglementări care sunt absolut necesare în acest domeniu. Am avut uh, problema listelor de teroriști uh, pe care nu am putut să uh, o mai discutăm aici. Cum ajunge o persoană pe această listă de persoane suspecte și cum după aceea eventual poate fi scoasă de pe lista aceea dacă se dovedește că bănuiala a fost neîntemeiată. Mulțumesc, doamna Lichtenberg. Mulțumesc și eu, a fost o foarte sintetică prezentare a acestui domeniu. deci nu putem să realizăm cât de important este acest subiect pentru cetățene, pentru cetățenii noștri, deși domeniul inițial pare a fi atât de abstract. Dar aceasta este marea dificultate cu care ne confruntăm de fiecare dată când este vorba despre drept administrativ și despre cod e, eh, procesual Uh, administrativ. Pentru că uh, și eu îmi pun câteva întrebări. Uh, cred că va fi necesară o codificare, dar cum să facem această codificare? Și oare în acest domeniu Ehm, nu ar fi necesar ca Parlamentul încă în procesul de elaborare a proiectului să se implice foarte ehm, puternic, pentru că eu cred că aici nu trebuie să procedăm după ehm, regulile tradiționale. Trebuie ca noi, care de fapt ne aflăm în primul rând eh, al eh, întâlnirilor cu cetățenele și cetățenii, să ne putem implica. Ne întâlnim cu ei. Ei sunt cei care se sus, supun normelor. Ei trebuie să uh, cunoască termenele, posibilitățile de a se adresa instanței și căile de atac mai ales când este vorba despre o încălcare a tratatului și despre obligativitatea de a informa Uh, de a-i informa pe cei care au semnalat încălcarea. Cred că este absolut necesar să ne implicăm, pentru că noi depindem de feedback-ul din partea cetățenilor și uh, ei, acest feedback ne oferă o imagine despre cât de bună sau de mai puțin bună a fost munca noastră de legiferare. Uh, deci este, ă, noi suntem persoanele de contact în ce privește ă, impactul legilor asupra cetățenilor. Și dacă abordăm acest subiect, cred că este recomandabil ca de la bun început să Uh, implicăm și marile organizații cetățenești pentru a vedea care sunt așteptările, unde putem reglementa cel mai rapid, cel mai direct. Avem această cerință a transparenței. Iar lucrurile funcționează foarte diferit. Avem uh, sectoare care în uh, domeniul administrativ reacționează foarte transparent și altele uh, care nu reacționează decât în urma uh, unor insistențe repetate, ceea ce este foarte iritant. Uh, la nivelul cetățeanului. Mai ales în cazurile de infringement trebuie să reacționăm cel mai repede, pentru că oamenii semnalează încălcările uh, tratatului și după aceea nu mai au nicio reacție. Uh, bineînțeles că asta creează un sentiment de frustrare și de neîncredere vis-a-vis de instituțiile europene. Apelul meu este ca mai ales atunci când vom elabora acest cod de procedură să valorificăm experiența pe care am dobândit-o până acum prin implicarea de la bun început a eurodeputaților și implicarea persoanelor care uh, au uh, o experiență în acest domeniu în ce privește comunicarea cu instituțiile europene. Sigur că mi este foarte limpede că există și diferențe uriașe între diversele state membre în ce privește reacția administrației. Și cetățenii, bineînțeles, că acționează în baza experienței pe care o au ei de la ei de acasă. Deci, ă, acolo unde ă, statul se dovedește a fi foarte puțin transparent, oamenii nici măcar nu uh, se mai adresează administrației, pentru că știu că uh, nu are rost. Iar acolo unde transparența este foarte mare, sigur că putem uh, câștiga și noi în urma uh, dialogului cu cei care au experiență și în care lucrurile funcționează bine. Deci trebuie să uh, ținem seama și de diferențele dintre statele membre și nu mă refer aici doar la experiența austriacă. Președintele, nu mai există alte luări de cuvânt. Aș vrea să spun că și la următoarea ședință a coordonatorilor vom discuta acest aspect pentru că ar fi nevoie de un raport de inițiativă legislativ, nu doar de un raport de inițiativă obișnuit, pentru că materialul de care dispunem este arhi suficient pentru a avea o asemenea uh, inițiativa. Bun, mulțumesc în cazul acesta foarte uh, mult experților Uh, au avut o contribuție deosebit de importantă pentru continuarea dezbaterilor noastre pe acest Colegul Berlinger își cere scuze, a trebuit să uh, plece la aeroport mai devreme, dar cu siguranță că el va stimula în continuare dezbaterile noastre pe acest uh, domeniu. La ora 15 ne întâlnim din nou cu doamna comisar Viviane.